I open the meeting of the uh, Econ Committee. Chiar deschis reuniunea Econ, urez bun venit membrilor și oaspeților noștri. Uh, ordinea de zi a fost distribuită și aș dori să întreb dacă cineva are ceva uh, de observații de făcut în legătură cu ordinea de zi. Dacă nu, este considerată ca fiind adoptată. Și primul punct ordinea de zi este adoptarea proceselor verbale ale reunilor noastre din 30 noiembrie și 1 decembrie, 7 decembrie și 14 decembrie 2015. Acestea au fost adoptate. Și acum uh, trecem la comunicările președintelui. Dați-mi voie să încep cu rezumatul recomandărilor și deciziilor luate în 17 decembrie 2015 și 21 ianuarie 2016 ca urmare a reuniunilor coordonatorilor. Atribuirea rapoartelor un raport care privește un sistem definitiv uh, TVA și combaterea fraudei în acest domeniu a fost uh, alocat PPE carte verde privitor la servicii financiare uh, Angro a fost uh, atribuită SND, raport privitor la monitorizarea aplicării dreptului uh, comunitar 2014, raport anual, a fost atribuit ALDE, iar coordonatorii au considerat că n-ar trebui să se mai dea urmare următoarelor moțiuni pentru rezoluții în conformitate cu articolul 133 E vorba de următoarele B8, 1222, B8, 1245, B8, 1289, B8, 1291, B8, 1294, B8 1302, B8 1314, B8 1317, B8 1320, pe 813.27 și pe 813.29. Uh, all those... Toate aceste moțiuni uh, pentru rezoluție, după cum spuneam, au după părerea coordonatorilor, uh, nu necesită li se da urmare. Iar acum, în ce privește controlul actelor delegate, coordonatorii consideră că Uh, ianuarie 2016 trebuie să uh, fie o lună alocată metodei de lucru și cooperare cu Comisia și în ce privește actele delegate și alte măsuri de, de implementare. Și cu asta am încheiat rezumatul reuniunii coordonatorilor din uh, data de 17 decembrie, era acum, ce s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor care a avut loc în 21 ianuarie. În ce privește voturile, uh, raportul anual uh, pentru Uniunea Bancară, votul va avea loc pe 15 februarie 2016 și se menține obiectivul de a se vota, de a fi supus la vot în plenarea din martie la Strasbourg. Votul privitor la raportul anual BCE va avea loc pe 25 ianuarie 2016. Coordonatorii au convenit ca în legătură cu înființarea unui grup de lucru pentru asistență financiară. Prima reuniune acestui grup va avea loc pe data de 3 februarie, începând cu orele 16 și până la orele 18. Și concentrarea activităților acestui grup de lucru se va face mai ales prin invitarea reprezentanților instituțiilor și statelor membre uh, în cauză. În general, întâlnirile acestui grup de lucru vor fi publice întotdeauna când acest lucru va fi posibil și uh, convenabil. Apoi, o misiune de informare privitoare la Grecia va avea loc fie în săptămâna 12, fie în săptămâna 13 a anului în curs. Coordonatorii au uh, adoptat o decizie privitoare la săptămâna parlamentară europeană 2016 și cu subiectele ce se vor discuta la reuniunile interparlamentare. Titlurile, titlurile, titlurile sesiunilor sunt următoare. Urmarea BIPS în legătură cu transferul profitului și apoi starea de lucru privitoare la Uniunea Bancară. Asta vor fi cele două subiecte ale reuniunii Comisiei Interparlamentare au fost invitați oaspeți din Parlamentele Naționale pentru a lua cuvântul din următoarele țări pe primul subiect, și anume evaziune și transferul profiturilor. Vorbitori din Parlamentele Naționale din Germania, țările de jos și Slovacia și al doilea subiect, Uniunea Bancară. Au fost invitați vorbitori din partea Parlamentelor Naționale din Franța, Italia și țările de jos. De asemenea, coordonatorii au adoptat o decizie privitoare la alocarea altor raporturi. Unul privitor la un sistem comun de taxe de valoare adăugată pentru birou și la fel excepții pentru uh, comercianții de mărfuri, tot pentru birou. Un raport privitor la propunerea pentru directiva anti-BIPS a fost alocat uh, grupului SND, propunerea pentru un schimb de informații automat alocat PPE și raport privitor la bugetul 2017, toate secțiunile uh, sale, s-a alocat biroului de asemenea. În ce privește controlul actelor delegate, Quadratorii au considerat că um, perioada februarie 2016 ar trebui alocată următorului subiect PRIPS ce anume protecția investitorilor angro în statele membre și în plus în ce privește martie 2016 directiva privitoare la serviciile de plăți. Acum reuniunea acordatorilor din 25 ianuarie 2016. Controlul considera că nu trebuie dată urmare următoare, urmățim pentru rezoluție. Din nou, le citesc doar uh, numerele B80293, b 34 B80443, B80526,

situația e una neașteptată și anume că niciunul din președinți sau vicepreședinți nu a putut să fie prezent la ora 15, așa că preiau eu această funcție până sosește domnul Gualtieri, sperăm că peste nu mai mult de o oră. Sper că n-are nimeni nimic de obiectat. Acum trecem la punctul numărul 4 și anume audiere publică pe tema monedelor virtuale. Dați voi să urez bun venit invitaților. Avem șase invitați și aș dori să le urăm bun venit la Parlamentul European. Sunt experți uh, pe tema asta, care este sigur una de mare interes pentru toți membrii Comisiei de Afaceri Economice și Monetare. Experții vor discuta diverse aspecte ale uh, monedelor virtuale. Invitații vor dispune de câte 5 minute fiecare pentru introducere și după cuvântele de introducere vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri um, la care vor putea participa membrii comisiei noastre, care vor avea, vor dispune fiecare de câte trei minute pentru a pune uh, întrebări și apoi uh, experții invitați vor dispune de maximum 5 minute fiecare pentru a uh, răspunde și de asemenea pentru observațiile de încheiere. Și înainte de a da cuvântul invitaților, voi da cuvântul raportorului, care a făcut un raport din proprie inițiativă privitor la uh, modele virtuale. E vorba de domnul Iacov von Feitzecher pentru a face introducere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim experților care sunt astăzi alături de noi ca să ne prezinte un subiect pe care noi, Parlamentul European, îl examinăm pentru prima oară în detaliu. Și uh, nu știm exact care va fi rezultatul. Ceea ce știm e că tehnologiile acum sunt capabile de cele mai uh, extraordinare transformări ale vieții noastre. Data trecut de la scrisori, pe hârtie, la e mail și așa mai departe, uh, transformări profunde societale și e pe deplin posibil ca prin intermediul acestui tip de tehnologii să vedem transformări la fel de profunde și în alte domenii, în modul în care uh, ne ducem viața de zi cu zi și munca, mai ales pentru că în domeniul plăților și a tranzacțiilor încă mai avem costuri foarte ridicate ale acestor tranzacții. Unor, unele sunt monetare, de exemplu dacă cineva lucrează într-o țară și trimite acasă Uh, în țara de baștină uh, bani, atunci costurile, de costurile acestor tranzacții pot fi foarte ridicate și noile tehnologii au potențialul de a scădea acestor co- aceste costuri, dar nu doar atât. Dacă vedem ce se întâmplă cu plățile pe care le facem uh, zi cu zi, taxele sunt prea mari. Ba chiar mai aproape de viața noastră cotidiană, dintr-un anumit motiv, uh, costul tranzacțiilor uh, pe internet este atât de înalt încât, iată, încă preferăm să plătim cu datele noastre personale decât cu bani pentru aceste, acest tip de informații pe internet. Deci sunt uh, probleme care își așteaptă rezolvarea și avem o nouă familie de tehnologie care au apărut și apar care ne-ar putea permite să rezolvăm toate aceste probleme. Sunt mulți investitori, avem speranțe că există aplicații ale acestor tehnologii care vor fi aplicații care vor rezolva toate aceste probleme și nu știu dacă invitații noștri sau noi, europarlamentarii, știu exact care ar putea fi această, această aplicație, dar măcar suntem în poziția pozitivă, încât putem să ne închipuim că uh, vor exista asemenea cuceriri științifice importante pentru legiuitori și întrebarea e cum să reglementăm noi aceste chestiuni, deși nu știm încă care va fi cea mai importantă aplicație a tehnologiei. De exemplu, iată Bitcoin, moneda virtuală Bitcoin, care a apărut acum aproape șapte ani și-a creat probleme, a avut și avantaje. Eu, ca economist, dacă ar, aș fi fost însărcinat să o creez, n-aș fi creat-o într-o, în cadrul unei tendințe de deflație, dar asta e o problemă tehnică. Întrebarea reală e când, uh, când va sosi o asemenea invenție inovatoare, cum, cât de pregătiți suntem noi, guvernele, legiuitorii, care sunt uh, amenințările, care sunt provocările. Deci îmi voi încheia introducerea prin a citi ce a spus doamna Cristin Lagarde, președinta FMI, la Davos, care acum câteva zile, a spus că monedele virtuale și tehnologia lor pot uh, furniza servicii naționale mai rapide și mai ieftine și pot deveni o, un instrument important în lumea în dezvoltare, dar uh, problema va, va fi să știm cum să tragem beneficiile și cum să prevenim uh, utilizarea lor ilegală, cum ar fi finanțarea teroristă. Și asta ar fi doar uh, o indicație față de o aplicație anume. Și anume monedele virtuale în sens strict al cuvântului. Și cu asta am încheiat și dau din nou cuvântul președintele. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Spune președintele, vreau să invit uh, oaspeții noștri să ia cuvântul. În primul rând aș începe cu domnul Ivie Sal, din partea Comisiei Europene. Și vă rog, domnule Sal, aveți cuvântul, dar vă rog să respectați termenul limită de 5 minute. Thank you, Chair. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sau bună ziua. Vă mulțumesc și mulțumesc Comisiei Econ pentru că a organizat această audiere. Într-adevăr, un subiect foarte, foarte interesant. Nu știu dacă este ușor sau mai greu pentru mine să fiu primul care vorbesc, dar voi face tot ce îmi stă în putere pentru a încerca să mă refer pe scurt la ceea ce știm și ceea ce nu știm încă despre bitcoins. Pentru că, sigur, este un subiect care interesează pe toată lumea, putem citi multe lucruri despre asta, există dezbateri pe această temă, deci este un subiect de actualitate, dar sigur că vom va trebui să uh, intrăm puțin în amănunte, uh, pentru că mulți au opinii care poate sunt mai puțin documentate. Deci, ce știm și ce nu știm? Ce știm este că aceste monede virtuale au anumite caracteristici care le fac uh, particulare, specifice și interesante există un fel de democrație a utilizării, un grad destul de mare de uh, transparență a tranzacțiilor, uh, servicii prompte, nu trebuie să ai o reședință într-un anume loc, dar pe de altă parte există incertitudini uh, în ce privește ownership-ul. Deci, dacă facem o comparație eh, cu serviciile de financiare și de plăți pe care le cunoaștem eh, cu instrumentele clasice de care dispunem, eh, există o serie întreagă de diferențe față de plățile clasice pot fi, acestea sunt poate mai ieftine în clipa de față, sunt reglementate în ce privește și o protecție a consumatorului. Dar ceea ce știm, sigur, este că acum industria acordă o atenție acestor formule noi de plată, mari jucători pe piață, instituțiile financiare au interes în ce privește stăpânirea acestei tehnologii de blockchain. Deci este un fel de uh, magistrală nouă care se deschide pentru anii care vin. Ceea ce mai știm cu siguranță este că aceste monede virtuale uh, conțin o serie întreagă de provocări. Una, poate cea mai evidentă, este că există un risc pentru consumator și în ce privește stabilitatea platformelor, volatilitatea, eh, inclusiv a valorii și de asemenea niște riscuri cibernetice. Toate aceste riscuri până la urmă vor trebui să fie analizate și eventual contracarate. Din fericire, eh, <laughs> există și o serie de necunoscute. Nu știm cum va evolua această tehnologie. Poate și pentru că uh, o serie de caracteristici evoluează. După cum poate știți, aceste tehnologii și evoluții potențiale în clipa de față sunt uh, sponsorizate, dar vor uh, dispărea la un moment dat sponsorii și din acest punct de vedere Uh, din punct de vedere al guvernanței sistemului ne putem uh, pune întrebări legate de stabilitatea lui. Și de asemenea există probleme legate de producerea de bitcoins, uh, iar putea să fie stopată dacă ținem seama de cei care le-au creat în momentul în care se va atinge un anume prag, 20 de milioane de bitcoins. Deci acestea sunt necunoscutele în calitate de uh, legiferatori. Trebuie să urmărim evoluțiile, să fim foarte atenți în ce privește riscurile specifice. Și în clipa de față analizăm de asemenea uh, și ca urmare a atacului de la Paris din noiembrie, dacă este nevoie să reglementăm uh, aceste monede virtuale, pentru că S-ar putea întâmpla să devină necesar un asemenea demers ca să nu poată fi finanțat terorismul. M-aș opri aici și poate că vom avea ocazia să revenim asupra unor aspecte. Mulțumesc. Următorul vorbitor este Sean Ennis din partea OECD, economist la Divizia Competitivitate. Thank you, Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Uh, aș dori să spun chiar de la începutul prezentării mele că uh, părerile și pozițiile pe care le prezint astăzi nu reflectă neapărat poziția oficială a OECD-ului sau a guvernelor uh, statelor membre OCD. spre deosebire de monedele naționale, monedele virtuale, Uh, nu sunt controlate de către guverne și nu sunt nici reglementate de către un organism sau o entitate care să le îngrădească activitatea. De exemplu, uh, introducerea uh, unei, unui volum mai mare de valută. Însă, în măsura în care acestea sunt văzute ca o investiție, monedele, cultur, monedele viitoare sunt folosite pentru achiziții. Nu e un fenomen nou, Uh, unul dintre exemplele cele mai uh, uh, răitoare este uh, Frequent Flyer Mouse, uh, Frequent Flyer Miles, uh, deci uh, milele de zbor, dar uh, problema se pune este, care se pune este cum uh, aceste puncte sau aceste monede virtuale pot fi uh, convertite într-o valoare reală se poate face acest lucru pe uh, platforme, s-ar putea ca pe viitor uh, să existe alte metode, însă deocamdată nu putem anticipa. Monezile virtuale reprezintă o alternativă la monedele naționale, la banii lichizi și la monedele naționale. Uh, în ceea ce privește valoarea totală, reprezintă o proporție mai mică și nu sunt la fel de sigure precum banii pe hârtie. Unii utilizatori uh, Uh, au fost într-adevăr implicați în activități ilegale, spalarea de bani, uh, transferuri ilegale pentru bunuri ilicite și, în consecință, guvernele au luat măsuri pentru a evita uh, folosirea acestor monede virtuale în calitate de monede. Dar e foarte important să recunoaștem faptul că au și un rol potențial pozitiv și pot fi folosite în anumite tranzacții în parte datorită costurilor foarte scăzute de tranzacții și apoi și datorită faptului că nu e nevoie de uh, mult timp uh, în astfel de tranzacții și deci valoarea comercială este sporită. Deci este foarte important pentru guverne și pentru legiuitori să permită existența unor astfel de monede, după părerea mea, dar Uh, da, doar dacă se asigură încrederea uh, pentru astfel de um, operațiuni, pentru tranzacțiuni, fără însă înclina spre o monedă sau alta. În ceea ce privește tranzacțiile frauduloase, uh, se pare că cauza principală îl reprezintă mobilul folosit, dar și anonimitatea care poate apărea în sistem. Dar, de fapt, banii lichizi reprezintă un mod și mai anonim de a, transfer, de a face transferul de bani. Moneda virtuală cea mai uh, frecventă este folosită de către public, deci se face în mod uh, public, în mod uh, transparent și astfel se pot urmări tranzacțiile. Deci dacă cei care se ocupă de controlul legii ei pot să meargă până la ultima verigă de peste acest lanț. Deci, argumentele folosite împotriva anonimității uh, uh, monedelor virtuale nu stau în picioare dacă facem comparația cu banii uh, reali. Poate că pentru guvern este foarte important să se asigure că monedele virtuale nu înlocuiesc moneda uh, obișnuită și e o grijă care a fost uh, exprimată, pentru că uh, posibilitatea uh, băncilor centrale de a uh, emite bani este uh, subminată. Uh, în 2014, uh, Home and All a, a publicat un studiu conform cărora uh, moneda virtuală nu poate să, fie, să înlocuiască banii obișnuiți atâta timp cât uh, sistemele noastre se bazează pe colectarea de taxe și de impozite. Deci, înlocuirea nu, poa- nu pare să fie uh, o opțiune. Apoi, încrederea publicului în aceste uh, monede virtuale este deocamdată uh, limitată, s-ar putea să se schimbe acest uh, fenomen pe viitor, pe măsura evoluției lor, dar în ceea ce privește viitorul, și aici nu fac neapărat o sugestie care activitățile de reglementare să nu urmărească aceste tranzacții, ar trebui să ne gândim cine ar trebui să reglementeze Banca Centrală sau o entitate separată băncile centrale și miniștrii de finanțe s-ar putea să-și uh, dorească să mențină uh, controlul și, bineînțeles, că au și experiența din uh, domeniul banilor real pe care o pot folosi. Deci, pe viitor e foarte important să vedem care sunt mecanismele pe care le putem folosi pentru a construi încrederea uh, utilizatorilor, care sunt uh, platformele pe care le putem folosi și, de asemenea, uh, aș mai avea câteva comentarii, dar mă opresc acum pentru că mi s-a uh, epuizat timpul. Mulțumesc! Următorul vorbitor reprezintă Centrul Național al Cercetării Științifice, CNRS de la Paris, Eh, doamna Primavera de Filipe, aveți cuvântul, doamna. So, thank you very much for inviting me. Mulțumesc eh, foarte mult pentru invitația la această audiere publică. Aș dori să încep prin a discuta eh, provocările și oportunitățile oferite de Bitcoin ca monedă virtuală și apoi mă refer la tehnologia folosită, impactul asupra tehnologiei, inovației, protecției consumatorului și Uh, respectării reglementărilor. După cum știți, Bitcoin este un uh, sistem de plată care operează independent, ceea ce înseamnă că oamenii pot face schimb de valori peer-to-peer, uh, -peer, fără a trece prin sistemele clasice. Rețeaua Bitcoin nu este rezidentă nicio jurisdicție și de aceea poate fi numită a fi agnostică de orice jurisdicție. Dar prin faptul că nu există o autoritate de reglementare centrală, oamenii pot folosi această rețea fără a-și uh, divulga identitatea, ceea ce poate fi o atracție pentru activități criminale precum evaziune fiscală și fraudă. Pe de altă parte, însă, poate oferi și beneficii pentru consumator. Poate fi folosită pentru transferarea de fonduri peste graniță, fără uh, costuri uh, importante, uh, și uh, să ofere uh, transferuri uh, mult mai ieftine. Însă inovația reală a Bitcoin nu este moneda în sine, ci tehnologia pe care o folosește, așa numitul blockchain, care este un registru public transparent, în sensul că permite oamenilor să facă tranzacții unul cu celălalt, fără ca o autoritate de încredere sau o casă de compensare să intervină. Sigur că este o monedă virtuală, dar cred că este important că înainte să reglementăm o tehnologie nouă, să cunoaștem toate fațetele acestei tehnologii. Din punct de vedere reglementativ, dacă monedele virtuale oferă o serie întreagă de provocări în ceea ce privește taxarea, spălarea de bani și protecția consumatorului, provocarea reală este cum anume să putem reglementa această activitate fără a bloca beneficiile pentru consumatori oferite de această tehnologie tip blockchain, în ceea ce privește inovarea, crearea de locuri de muncă și competitivitatea. Acest blockchain este în primul rând o inovare de tip contabil, care poate duce la foarte multă transparență în multe aplicații financiare. De asemenea, are potențialul de a reduce costurile aferente respectării reglementărilor. Datorită unor uh, trăsături specifice, multe, multisemnături și alte mecanisme tehnice care pot duce la sporirea transparenței și responsabilizării <clears throat> instituțiilor tradiționale. Astfel, această tehnologie poate fi considerată un fel de tehnologie de reglementare, astfel încât legile să poată fi aplicate mai <clears throat> transparent și eficient. Însă problema este cine îl supraveghează pe supraveghetor. Probabil că ați auzit de discuția de la Forumul Economic Mondial din Davos și raportul cu privire la tehnologia blockchain care a fost de curând publicat de uh, guvernul american pentru a vedea cum anume se poate îmbunătăți guvernanța și reglementarea. Până la urmă, obiectivele reglementării rămân aceleași, dar mecanismele pentru a atinge aceste obiective de reglementare sunt diferite, pentru că acum pot fi atinse într-o manieră mai rapidă, mai bună și mai ieftină, bazându-ne pe această tehnologie de tip blockchain. Problema este că această tehnologie poate fi exploatată și de alte părți pentru activități uh, ilegale. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit probabil de cazul Silk Road, o piață online virtuală unde Bitcoin a fost folosită pentru, ca sistem de plată pentru uh, plata unor droguri ilegale. Dificultatea este că reglementările de astăzi sunt definite de produse cu o dimensiune verticală, în timp ce inovarea de tip blockchain are o dimensiune orizontală. Este o inovare transversală care va afecta multe sectoare ale societății. Iar compart instrumentalizarea acestei tehnologii în ceea ce privește dezbaterea criptomonedelor ar putea duce la un cadru <clears throat> um, nerealist. Eu cred că această tehnologie trebuie comparată cu uh, un platipus, un ornitoring, <laughs> dar pentru că apare să uh, oarecum cunoscută, dar are și fațete necunoscute, pentru că pare a fi o monedă, o obligațiune sau o, o marfă. Dar niciuna dintre aceste caracterizări nu îi se potrivește 100%. Și ăsta este conceptul cheie care trebuie înțeles pentru a avea un concept solid de reglementare pentru această nouă tehnologie, care fără uh, a ne lăsa distrasă atenția. Mulțumesc foarte mult! Suntem puțin în întârziere. Acum trecem la actorii relevanți uh, de pe piață. Urmează domnul Jeremy Miller, uh, consultant LLP. Mulțumesc că mi oferiți ocazia de a vorbi despre monedele virtuale în o sensu. Firma mea lucrează cu software pentru diverse întreprinderi în Europa, am pornit în 2011 și uh, anterior uh, am lucrat alte corporații și privesc din două unghiuri această piață ca o tehnologie care uh, întrerupe lucrurile uh, ca până acum și alta ca obiect de intervenție în uh, piețele de capital. În ultimele șase luni am vorbit cu mulți inovatori din ecosistemul acesta, uh, Uh, cu companii uh, cu investiții de aproximativ un miliard. Uh, am publicat un raport blockchain și bitcoin în 2016 interacțiunea inițială a Bitcoin cu sistemul financiar s-a întâmplat când s-a încercat deschiderea unor bănci comerciale și ca rezultat, în marele companii care folosesc Bitcoin, astăzi 40% din personal uh, lucrează la respectarea cerințelor. Uh, mai interesant a fost uh, nașterea unor sisteme noi, dar asta merge dincolo de capacitățile actuale ale băncilor de a se adapta. Și dacă vezi ce s-a întâmplat cu cazul Silk Road deja evocat aici, a fost implicat un agent al serviciilor secrete care este acum la închisoare pentru că sistemul de securitate Bitcoin a detectat uh, că a furat bani. În plus, uh, apar semne întrebare uh, dacă băncile au subliniat aceste probleme ca să nu se creeze noi servicii Uh, fără a fi securizate. Mai recent am văzut uh, că s-a dezvoltat uh, produse financiare și servicii bazate pe Bitcoin, care sunt activități reglementate. De exemplu, Ledger X, o companie care construiește o rețea fizică de schimb pentru Bitcoin și uh, ei conlucrează cu autoritățile de reglementare din SUA pentru a respecta toate prevederile, deci uh, eu cred că nu ar fi o bază în general pentru a reglementa Bitcoin în, via- în uh, realitatea fizică sau virtuală, uh, pentru că reglementarea de- există. Sigur că trebuie ca reglementatorii să dea autoritățile de reglementare să dea dovadă de flexibilitate și să coopereze. Ca rețea globală, Bitcoin ar putea avea beneficii de pe urma unor, unor armonizări ale politicilor europene care ar uh, spori capacitatea rețelei de a ajunge la oameni și la servicii. Uh, dar astăzi uh, autoritățile de reglementare se adaptează rapid, însă mai puțin rapid decât viteza Bitcoin. În ultimele zile s-a vorbit despre potențialul eșec al Bitcoin. Ehm, asta mai ales uh, sublinindu se problemele de natură tehnică uh, care ar putea fi problematice pentru Bitcoin, însă nu se știe exact cum a răspuns așa numitul ecosistem de la 96 de ore de la semnalarea la 96 de ore de la semnalarea problemei uh, s-a ajuns la un acord pentru a se dubla capacitatea de uh, a interacționa și de a adapta moneda Bitcoin. Uh, sunt trei observații care nasc din acest proces. Instituționalizarea Bitcoin se face de către cele mai mari companii în lume care lucrează cu un nucleu de dezvoltatori uh, sunt uh, companii care încearcă să respecte regulile și cheltuiesc milioane în acest proces, apoi convergența acestor jucători creează o platformă naturală pentru viitoarea guvernanță și probabil vom vedea și uh, o, um, un sector industrial formal care va apărea și apoi e, e important să se implice și China și asta se și întâmplă Uh, și atunci uh, crește colaborarea independentă de vreo organizație centrală. Deci, pe scurt, uh, așa numitul ecosistem Bitcoin se autoguvernează și reglementările existente se aplică serviciilor oferite. Autoritățile de reglementare susțin acest proces, deși poate nu pot ține, menține ritmul inovării și cele mai mari companii Um, încearcă să stabilizeze rețeala, rezultatul fiind tot felul de servicii inovatoare pentru consumatori cu uh, servicii inovatoare. Thank you very much. Mulțumesc și acum domnul dr. Sabri de la Electronic Money Association, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Organizația noastră uh, este uh, nouă în Uniunea Europeană. A fost înființată după ce uh, în 2001-2002 a apărut acest și este important să vedem de ce este nevoie pentru aceste noi formule de plată pentru ca ele să reușească. Trebuie să ne gândim uh, cum va evolua această tehnologie, dacă ne gândim la inovație, la eficiența piețelor. Există două tipuri de experiențe relevante. Din anii 90, de pildă, uh, a existat un eșec al uh, unei serii întregi de produse care au încercat să înlocuiască plata uh, cash în Germania, în Marea Britanie au existat încercări de acest tip. Mai târziu, în 2001, a existat uh, de asemenea un grup uh, care a încercat să creeze noi oportunități de plată. și mulți eh, furnizori eh, ai serviciilor de plată au încercat să recurgă la aceste modalități noi de plată. Dar trebuie să vedem eh, care este raportul până la urmă față de consumatorii finali, pentru că este un produs destinat consumatorului angro. De ce este important? Pentru că trebuie să ne vedem dacă va fi nevoie de o reglementare. Este vorba uh, de reglementare financiară și al tipului de servicii financiare și, de asemenea, să nu existe um, evaziuni financiare, infracțiuni financiare. Dacă nu reglementăm uh, formele de plată pentru utilizatorii acestor produse, astfel încât uh, infracțiunile să nu fie posibile, până la urmă ele pot fi încurajate. Și să ne gândim că uh, până la urmă uh, în anii 2000 au fost efectuate plăți în aur dar au existat și formule noi. Și uh, odată cu dezvoltarea uh, unei legislații care combate evaziunea fiscală, spălarea de bani, uh, au apărut și alte necesități de reglementare să ne gândim la uh, formulele MPESA în clipa de față, de plăți prin telefon, prin uh, tipuri de carduri specializate. Nu a existat o reglementare de la bun început pentru această formulă MPESA și uh, s-a dezvoltat formula de plată într-un mediu foarte lax în ce privește reglementarea. Dar uh, trebuie să analizăm evoluția unui model de business și uh, a evoluției uh, pieței specifice. Pentru că atât utilizatorii cât și cei care furnizează serviciile de plată trebuie să fie în pas cu aceste evoluții. Industria susține până la urmă reglementări care să combată infra infracțiunile financiare. Dar și reglementările trebuie să fie proporționate. să nu avem ambiția ca până la urmă uh, mișcările pendulei să fie uh, exagerat de uh, largi. De aceea trebuie să urmărim evoluțiile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și următorul vorbitor, Sean Jones, de la Forumul pentru Tehnologia Blockchain. Salutați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. Prima uh, criptovalută, Bitcoin, a uh, fost lansată uh, odată cu apariția internetului. Deci ca, a fost lansată ca o monedă și un sistem de plată uh, cu un, uh, o valoare intrinsecă pentru tranzacții și care se comportă și ca o marfă. Um, s-a produs astfel o revoluție tehnologică. Uh, blockchain, s-a vorbit despre acest lucru, care a asigurat uh, uh, încredere într-un tărâm unde nu domnește încrederea. Încrederea nu poate să fie nici atinsă și nici coruptă. Potențialul uh, acestui mecanism nu a fost tratat nici de către sistemul public, nici de către sistemul privat. Guverne, dar și în domeniul artelor, al uh, mm, organizațiilor de binefacere, uh, laboratoarele farmaceutice și așa mai departe, toată lumea și-a dat seama că un alt fel de monedă poate să aducă bogăție și numai avantaje. Um, s-a folosit uh, acest lucru chiar și în domeniul activităților de caritate, după cum spuneam. Spre deosebire de credința populară, um, avantajul cel mai mare îl reprezintă transparența pentru că astfel orice participant poate să urmărească tranzacțiile și se obțină încredere prin combinația între transparență, deschidere și uh, uh, criptare. Lista de transparență este o, uh, un mit. Aceste tranzacții sunt pseudo-anonime, deci nu sunt total uh, anonime. Corolarul e că deci că această monedă virtuală este folosită pentru a spăla bani nu este deloc uh, fondată, este foarte mult exagerată. Uh, aceste monede nu sunt de fapt potrivite pentru spălarea de bani. Uh, în conformitate cu uh, ONDC și o, un task force financiar, 1,3 triliarde, 2,3% din PIB-ul mondial sunt uh, spălați, au fost spălați în 2009. Dacă facem o comparație cu valoarea uh, monedelor viitoare, e, acestea reprezintă o cantitate infimă, 7 miliarde. Uh, o analiză detaliată a blockchain-ului, uh, o analiză efectuată de către uh, o organizație de transparență arată că aceste um, cu aceste monede se face 0,01% din volumul total de tranzacții. Uh, e adevărat că nu e vorba de bani uh, obișnuiți, dar în concluzie putem spune că moneda euro e de 92 uh, de ori mai expus să fie folosit ca metodă, ca metodă de spălare de bani. În orice caz, monedele virtuale nu sunt folosite în uh, activități de finanțare a terorismului. E un uh, fapt dovedit uh, de un studiu publicat în octombrie anul trecut. Băncile au venit pe locul întâi cu Uh, o rată de risc de 14 ori mai mare decât pentru monedele obișnuite și s-a ajuns la concluzia că spălarea de bani care vizează uh, monedele virtuale e asemănătoare cu cea pentru care celelalte instrumente financiare, precum banii lichizi, și că această monedă virtuală nu este o metodă prin care teroriștii încearcă să adune sau să spele bani. Uh, numărul de folosiri, mai ales în domeniul uh, serviciilor financiare, colectarea de bani, microplăți, uh, um, aprovizionare și alte Uh, operațiuni financiare, iată utilizările pentru monedele virtuale. 40 de bănci s-au uh, întâlnit, s-au întâlnit într-un consorțiu. Uh, băncile centrale precum ECB, Banca Angliei și Fed evaluează potențialul pe care aceste monede virtuale îl reprezintă o notă a Fondului Monetar Internațional uh, publicată săptămâna trecută a ajuns la concluzia că uh, aceste monede virtuale aduc o schimbare de paradigmă în economia mondială, inclusiv în felul în care se face schimburi, uh, schimbul cu bunuri și servicii și active un uh, proces foarte important l-a reprezentat apariția monedelor virtuale, care oferă foarte multe avantaje, uh, o mai mare viteză a tranzacțiilor și care uh, încurajează și incluziunea financiară. Tehnologia oferă avantaje care depășesc avantajele acestor monede virtuale. Și aici o să fac patru sugestii în, uh, în lucrările activității comisiei dumneavoastră, aș dori să vă îndemn să nu uitați că sunt monede care se află încă într-o fază de experimentare. Trebuie să recunoașteți că valoarea acestor monede este foarte mică, e infimă față de uh, schimburile financiare obișnuite. Uh, raportul uh, Băncii Centrale Europene spune că nu e nevoie de o modificare a cadrului legislativ european cu privire la uh, monedele virtuale, dar dacă doriți să faceți acest lucru, trebuie să vă limitați la combaterea spălării de bani și la activitățile care finanțează terorismul. Deci să nu reglementați așa întregul sistem financiar și să nu adoptați uh, texte legislative care vizează pe utilizatorii care folosesc aceste uh, monede pentru a achiziționa bunuri și servicii. Și ar trebui de asemenea să uh, încurajați și dezvoltarea acestei tehnologii în cadrul um, agendei digitale, să permiteți încrederii să apare și să aduceți pentru a permite beneficii pentru economia europeană și pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și pentru uh, dumneavoastră pentru prezentare. Acum putem trece la dezbatere, dezbaterea cu colegii noștri și aș dori să dau cuvântul domnului Brian Hayes. Fiecare vorbitor primește 3 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să salut această dezbatere de astăzi și să mulțumesc domnului raportor pentru organizarea acestei discuții cu experții pe care tocmai am auzit. În mod evident există multe cunoscute și necunoscute pe această temă. Cred că necunoscutele sunt mai dramatice și mai evidente decât ceea ce cunoaștem. Însă acestea fiind spuse, cred că cu toți am recunoscut potențialul din acest domeniu datorită evoluțiilor extraordinare care au avut loc uh, din 2009 încoace, când am asistat la apariția primei monede electronice. Bitcoin. Sunt de acord cu primul vorbitor când a spus că a fost un exemplu de ceva vis-a-vis -vis de care există multe îngrijorări și dar mai există și alte 200 de astfel de monede virtuale. M-aș referi la ultima sugestie a ultimului vorbitor, ideea că nu există nevoia de a extinde legislația financiară europeană în acest domeniu. Mă întreb dacă este o evaluare unitară pentru că, sigur, avem de face cu o zonă nouă, experimentală, poate fi chiar disruptivă în ceea ce privește tehnologia utilizată, dar poate fi și extrem de inovatoare. Mai vă întreb dacă există unanimitate între experți vis-a-vis -vis de nevoia de reglementare a acestui domeniu. Și aștept cu interes comentarea din partea BCE. Pentru că când am formulat această întrebare către comisie, răspunsul de pe 28 de noiembrie a fost că în acest context au existat discuții de a include în această abordare, pe lângă raportul BCE, unde se face trimitere la reglementări și directive care vizează o incluziune financiară și tranzacții mai rapide. Iar în ceea ce privește uh, monezile virtuale, negocierile sunt în curs. Întrebarea este dacă este uh, în continuare <clears throat> valabilă această teză ultimului vorbitor, cum că nu e nevoie de o acțiune legislativă din partea UE, pe lângă acum dificultățile uh, inerente acestui sistem și acestea sunt răspunsurile pe care mi le doresc astăzi. Mulțumesc, Brian. Din partea ECR nu văd pe nimeni. Uh, Peter Iazec atunci. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, am o serie întreagă de întrebări pe care aș, uh, aș fi vrut să le formulez, dar au fost deja uh, tratate. Dar mai rămâne una. Cum anume ar trebui abordată confiscarea de bitcoin în urma depistării de activități de spălare de bani. S-a precizat că ar putea să se facă acest lucru, dar ar fi practicabil până la urmă? Și până la urmă, cine trebuie să răspundă la urma urmei pentru gestiunea uh, banilor uh, virtual confiscați? și ce s-a întâmplat până la urmă cu ei. Mulțumesc, Miguel Viegas, vă rog. Estou, enfim, a debruçar-me pela primeira vez sobre esta matéria, que é complexa. Contudo, pelo. Mulțumesc. Tratez pentru prima dată această tematică, care cu siguranță este foarte complicată și complexă. Însă e important să atragem atenția asupra faptului că există o mare volatilitate a acestei monezi virtuale. Constatăm că în puținele luni de când a devenit convertibilă vis-a-vis -vis de dolar, volatilitatea este extrem de mare și nu este oare contraproductiv uh, față de obiectivul uh, vizat și anume stabilitate? Aici mi-aș dori câteva observații din partea celor prezenți. Iar acum vis-a-vis de mm, reglementările care uh, probabil par necesare. Cred că nu s-ar putea face o reglementare autonomă. Mă întreb dacă reglementări de tipul celor tradițional nu ar fi contraproductive. Pentru că mm, reglementările, până la urmă, nu au avut succes atunci când a fost vorba de controlarea sistemului financiar tradițional. Și dacă vorbim acum de monezi virtuale, probabil că lucrurile stau la fel. Mulțumesc că pe Molly nu văd. Atunci Gerolf Anemans. Ja, dank u voorzitter. Um, ook voor andere munten zoals de euro of de dollar. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Și în cazul altor monezi, eh, de pildă euro sau dolar, s-a eliminat standardul eh, în aur. Și atunci s-a eliminat oarecum baza. Mulți spun că această monedă virtuală este doar un o modă și că are pericole imanente. V-aș întreba dacă sunteți pesimist atunci când se spune că e doar așa o tendință, o modă sau e oare mai mult decât atât în America, în Statele Unite, se achiziționează mărfuri și se spune că taxe și impozitează, mă întreb cum. Și aș mai vorbi și despre amenințările la adresa securității, pentru că monezile electronice au și un număr virtual, astfel încât să poată fi urmărită persoana care a comis o eventuală fraudă. Mulțumesc. Înainte să trecem la intervenții spontane, poate că domnul raportor uh, dorește să mai adauge comentarii sau întrebări. Um, lots of very good questions have already been asked. Mulțumesc. S-au uh, pus deja multe întrebări uh, foarte uh, competente, deci mă voi concentra asupra unei chestiuni poate mai fundamentale. Până la urmă, noi ne confruntăm cu niște tehnologii cu potențial exponențial, care utilizare poate uh, crește, deci exponențial. Deci din punct de vedere filozofic, întrebarea ar fi cum putem noi să reglementăm aceste tehnologii sau măcar să le monitorizăm înainte de a deveni uh, folosite pe o scară atât de largă încât devin sistemice, dar fără a le împiedica uh, dezvoltarea? Vă pot da un exemplu. Uh, acum, cu nu foarte mult timp în urmă, tehnologia predominantă pentru trimiterea mesajelor cu telefoanele mobile era SMS-ul și apoi, dintr-o dată, și asta s-a întâmplat foarte rapid, a apărut WhatsApp. Și poate că Bun, poate că mesajele telefonice nu sunt un domeniu atât de sensibil. WhatsApp a crescut foarte mult și s-a descoperit doar mai apoi că avea probleme grave de securitate și atunci oamenii au spus, bun, trebuie să le rezolve și apoi totul va fi bine, dar închipuiți-vă că ar apărea probleme similare într-o, cu o monedă virtuală descentralizată. După ce faci o tranzacție, e ceva irreversibil asta face parte din această tehnologie. Deci există un defect încă din design și atunci, dintr-o dată, apar aceste tranzacții ilicite care n-ar, trebui să, n-ar fi trebuit să fie făcute și se descoperă că nu există nicio structură guvernamentală care ar putea rezolva această problemă și să rezolve problema de soft. pentru că oamenii încearcă să schimbe protocoalele ca să aibă mai multe tranzacții pe secundă decât până acum. Iată, putem vedea ce pot face aceste structuri autoreglementate și acum închipuiți-vă că nu se mai întâmplă asta cu SMS-ul și cu WhatsApp, ci cu lucruri mai importante. Ceva, uh, apare o problemă gravă și cum ne putem noi asigura că măcar monitorizăm aceste tehnologii ca uh, să vedem dacă apare această problemă și cum instalăm pentru aplicații telefonice importante sau aplicații de, în sisteme descentralizate un fel de sistem de alarmă, un sistem de guvernanță, de monitorizare, că dacă participanții nu pot face ceea ce e necesar, cineva să intervine? Vorbim de tehnologii globale. Poate că o singură țară nu e suficientă. Deci, cam asta aș vrea eu să știu, ca să înțeleg mai bine uh, care, cum putem rezolva această provocare enormă. Poate nu vorbim de legislație în sensul său clasic în acest context. Thank you. Da, mulțumesc spune președintele. Vă rog, dar foarte pe scurt. Mulțumesc. Cred că e o tehnologie care nu este provocată doar pentru piețele financiare, ci poate ne va și ajuta să ne accelerăm eforturile ca să avem uh, reglementări mai coerente. Tocmai am primit un răspuns din partea lui Mario Draghi întrebându-l eu ce se întâmplă cu Bitcoin, pentru că au existat uh, niște probleme în Grecia. Domnia sa mi-a spus că monedele virtuale nu sunt, uh, de fapt, uh, monede în adevăratul sens al cuvântului, însă, oricum, uh, sunt monitorizate și se așteaptă acum să vedem ce va urma. A fost un răspuns publicat în Financial Times în aceea zi în care Curtea Europeană de Justiție și-a publicat uh, sentința în care spunea că în legătură cu exceptarea uh, de la plății TVA uh, pentru tranzacții virtuale exista o contradicție și asta ne indica faptul că noi nu respectăm încă directiva TVA privitoare la serviciile financiare, deci poate trebuie modificată pentru a include și aceste monede virtuale. Deci v-aș întreba dacă aveți idei în legătură cu această chestiune. E interesant că nu, așa, Bitcoin, de exemplu, nu are uh, o legătură cu o monedă reală cu o valută reală pe care o putem controla. Deci cum putem noi controla, cum putem reglementa lucrurile fără a eh, bloca funcționarea monedelor virtuale? Dacă aveți vreo idee. Mulțumesc. Ok. Uh... Președintele, foarte bine. Și acum eh, să dăm cuvântul invitațiilor ca să răspundă întrebări, dar v-aș ruga să respectați un timp de două minute fiecare putem respecta aceeași ordine ca cea inițială. Deci domnul Sal, dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, da, foarte multe întrebări interesante. Da, poate ar fi fost mai bine să dăm cuvântul reprezentanților industriei și afacerilor, dar dacă așa ați propus să fie ordinea, eu respect o noastră. Cred că cea mai bună întrebare a fost cea a domnului von Feitzecker. Una din cele mai mari provocări e nu cât de mult să reglementăm, ci cât de mult să monitorizăm în mod corect aceste tehnologii care se dezvoltă atât de rapid. Că e ușor să greșești când reglementezi că poți să o faci prea devreme sau prea târziu. Uh, și cu aceste noi tehnologii cu care ne confruntăm, cu care ne confruntăm ar fi ușor să dăm greș sau să fim copleșiți de evoluțiile tehnologice. Deci, din perspectiva Comisiei Europene, aș spune că mm, Sigur, noi suntem în favoarea monitorizării, dar vrem să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă. Am spune că uh, avem abordare de agnostici, nu? E, după cum spunea colegul Sabri, aici trebuie să uh, fim mai precauți, mai ales când e vorba de activități ilegale, infracțiuni, spălare de bani, evaziune fiscală. Aici ne concentrăm mai mult eforturile, aici am putea poate să accelerăm lucrurile, mai ales pentru că s-a mai discutat această problemă acum 3-4 ani. Uh, Însă nu s-a ajuns la niciun acord eh, să se includă monedele virtuale, măcar parțial, în eh, reglementările noastre și am mai discutat-o și în contextul teribilor eh, atacuri de la Paris, de în ce privește activitatea reglementară a produselor financiare, mm, nu ne grăbim prea mult și vrem să ne asigurăm că vom uh, furniza un răspuns exact la timp. De deci, aceea uh, acordăm mare interes acestor discuții și mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Și acum domnul Sean Ennis. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva um, comentarii cu toată modestia, pentru că este greu să apreciem evoluțiile actuale. Ehm, atâta timp cât nu există niciun fel de reglementare în domeniu, dar îmi pot imagina că peste 5 ani ehm, structura pieței actuale va fi complet imprevizibilă. Dacă introducem eh, niște reglementări eh, pentru uh, Uh, ceea ce se întâmplă în clipa de față în acest domeniu, uh, vom stopa uh, probabil evoluțiile care poate vor putea fi și unele benefice. Deci, câteva observații. Am avut recent o discuție discuție în ce privește ă, tehnologiile ă, pe piața financiară și posibile ă, întreruperi ale evoluțiilor și ne referam la lipsa de reglementare. Regatul Unit a elaborat o abordare specifică uh, pentru formulele peer-to-peer -peer și a stabilit niște organisme specifice. Uh, există o abordare specifică în Marea Britanie în ce privește uh, creditarea peer-to-peer. Ceea ce au reușit să facă a fost să stabilească un mod de reglementare care să permită acestui nou tip de tehnologie să se dezvolte, să nu-l blocheze. Mulțumesc! Mulțumesc! Primavera Di Filippi. Mulțumesc. Eu vreau să fac trei observații. Prima. Este important să reglementăm această uh, tehnologie, dar să o facem într-o manieră adecvată și uh, să ne gândim uh, că putem reglementa un anume, eh, o anume aplicație a acestei tehnologii, dar ea să nu blocheze celelalte aspecte. Trebuie să ne gândim că acest, eh, această tehnologie blockchain eh, se servește de tokenuri, deci reglement este nevoie de o reglementare a monedelor virtuale, dar trebuie să vedem și care este impactul acestei reglementări asupra uh, tehnologiei blockchain și ar fi periculos să extindem reglementările existente asupra tehnologiei blockchain fără a, o adaptare specifică. Pe de altă parte, Sistemul de confidențialitate este important, dar pe de altă parte, sigur că trebuie să um, existe o transparență. Există probleme de confidențialitate care uh, nu se regăsesc într-un sistem uh, centralizat. Pe de altă parte, trebuie să existe o trasabilitate a fluxului monedelor. Pentru că orice uh, acțiune care este declanșată cu scop ilegal poate până la urmă să afecteze credibilitatea uh, valutei virtuale trebuie să încercăm să înțelegem modul în care această tehnologie poate să fie utilizată ca un instrument de reglementare. Și în acest scop pot să vă dau câteva exemple. Trebuie să creăm uh, siguranță, protecția consumatorului, uh, siguranță financiară, predictibilitate și toate aceste elemente trebuie să fie avute în vedere uh, în cadrul demersului de reglementare. În ce privește guvernanța um, semnăturilor electronice, trebuie să existe o uh, dovadă de solvență. Trebuie să vedem care sunt garanțiile pentru consumator, pentru că trebuie să facem o uh, separare a serviciilor care sunt furnizate și uh, după aceea să vedem ce tehnologii uh, blockchain au fost dezvoltate um, ca să poată fi aplicată și o reglementare care să combată spălarea de bani. Cred că orice tip de reglementare trebuie să aibă în vedere modul în care tehnologia uh, să poată fi folosită pentru a-și atinge obiectivul. Pentru că tehnologia nu trebuie să, uh, să fie blocată de către formulele de reglementare. Este nevoie de o abordare multilaterală piața trebuie să se dezvolte, trebuie să existe acest experiment pentru a vedea cum poate el să respecte anumite uh, reglementări. Și să vedem dacă mecanismul tradițional de autoreglementare poate să funcționeze și în această tehnologie sau nu. Mulțumesc, Jeremy Millard that Bitcoin today is not Cred că e foarte important să înțelegem că Bitcoin nu este o rețea la nivel mondial. este folosită doar de către 20 de companii foarte uh, importante care uh, vizează tranzacții și majoritatea tranzacțiilor sunt uh, făcute prin aceste entități uh, respective și nu folosite în uh, tranzacții comerciale între persoane. Bitcoin a devenit o monedă instituționalizată și instituțiile care fac parte din această rețea sunt cei mai mari jucători. Majoritatea produselor achiziționate prin Bitcoin sunt chiar produse de către aceste firme mari există foarte uh, puține tranzacții Bitcoin uh, spre Bitcoin. Deci se face, uh, activitatea Bitcoin se efectuează prin intermediul acestor uh, uh platforme imense. Și aici ajung la punctul 2. Deci nu înțeleg ce ar însemna reglementarea monedei Bitcoin. Eu înțeleg că e uh, ilegal deja să acorzi valoare teroristilor. Problema o reprezintă detectarea, nu reglementarea. Deja e ilegal. Deci eu nu pot să dau în mod legat uh, sau legitim uh, banii unui terorist sau să achiziționez droguri. Problema este însă să îi prindem pe răufăcători. Și aliații cei mai mari în această luptă o reprezintă aceste mari companii. Și o să fac uh, o legătură cu celelalte uh, întrebări. În legătură cu uh, tranzacțiile Bitcoin, această problemă a fost uh, rezolvată într-un uh, weekend, în urmă cu 10 zile, când aceste 15 până la 20 de companii s-au întâlnit și au spus trebuie să punem capăt acestei activități, nu se poate să continuăm acest lucru în mod democratic, vom face o schimbare și au făcut în 96 de ore după identificarea problemei, ea a fost rezolvată. Confiscarea activelor s-a întâmplat deja, Uh, deci, uh, de pe platforma Silk Road, uh, drumul mătăsii, au fost achiziționate um, valori Bitcoin. Deci, ideea este să ai acces la ultima verigă din lanț. Foarte repede voi trece peste întrebări. Volatilitatea în 2015 a scăzut foarte mult. Deci au fost, um, așa, a mers în vârf până în vale și acum este constantă Ah, operatorii au folosit uh, diferențele de contracte, dar nu se știe dacă e vorba de uh, diferențe virtuale sau de uh, diferențe concrete. Legătura cu moneda se face la fel, în care, de exemplu, cum se e legătura între euro și dolar. Deci e un sistem de schimburi. Problema este monitorizarea, încă o dată. Deci trebuie să înțelegi cum funcționează această rețea, ne, uh, această rețea Bitcoin și să uh, încurajezi relațiile între jucători. E vorba totuși doar de 20 de companii din lume și ele te pot ajuta. Și toate aceste entități consideră că sunt deja reglementate, consideră că um, uh, folosesc capital reglementat, deci respectă regulile care sunt în vigoare deci activitatea acestor companii este reglementată și nu înțeleg cum se poate reglementa în continuare tehnologia. Mulțumesc. Uh, domnul Sabri. O să mă refer mai ales la întrebările care vizează reglementarea. Deci dacă trebuie să um, continuăm să legiferăm la nivel european în acest domeniu și cred că observația cea mai pertinentă a fost următoarea. Deci când reglementăm, încercăm să evaluăm impactul asupra valorii acestor monede. Deci dacă încercăm să ă, ne asigurăm că această monedă virtuală va fi mai puțin folosită, e întrebarea cea mai pertinentă și o să vă explic de ce. E vorba de o monedă descentralizată, însă cadrul nostru ă, financiar de reglementare vizează un ă, centru sau un punct central de influență. Deci vorbim despre guvernanță comparatistă, vorbim despre um, controle și așa mai departe și totuși avem această monedă virtuală care este descentralizată. Soluția la această problemă trebuie să vizeze o reuniune a entităților industriale, deci să vină cu o reacție pe de o parte și pe de altă parte să ne bazăm pe aspecte ale tehnologiei care stau la bază, așa cum spunea și colegul uh, dinainte. Uh, care stau la baza acestor tranzacții, care tehnologie poate să ne furnizeze asigurări pe care nu, le, nu avem cum să le avem în alte uh, structuri centralizate sau într-un alt context. Deci e o combinație. Și în acest sens trebuie să lăsăm industria să crească, să spunem așa. Uh, deci dacă încercăm să aplicăm cadrul prudențial al uh, tranzacțiilor financiare la sistemul Bitcoin, îl, acu, îl aplicăm la o structură foarte uh, flexibilă, foarte maleabilă și uh, neterminată. Deci nu avem cum să fim eficienți, avem rezultatele scontate și nu avem cum să încurajăm uh, industria să funcționeze. Aș dori să mă refer acum la activitățile de combatere a spălării banilor. Președintele îl invită pe vorbitor să se apropie de concluzie. Deci în ce privește activitățile de combatere a spălării de bani? există aspecte care ne vor pune probleme. Uh, regulamentul cu privire la transferul de fonduri care necesită uh, informații cu privire la originea, uh, la originea fondurilor, va pune probleme. De asemenea, trebuie să ne axăm pe schimburi. deci dacă mergem mai departe, vom crea mai multe probleme decât uh, uh, soluții. Mulțumesc. Thank you, Sean Jones. Mulțumesc, Sean Jones. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți să trec în revistă rapid uh, răspunsurile necesare. Aș dori să mă refer și la răspunsurile domnului Miller domnului Miller vis-a-vis de reglementări. Vis-a-vis de întrebările domnului Hayes, cele 200 de forme de monezi virtuale au ajuns la vreo 600, astăzi majoritatea irelevante, două au scopuri care s-ar putea să nu se dovedească utile, însă toate au încercat oarecum să reprezinte o îmbunătățire a conceptului inițial uh, Bitcoin. Dacă Bitcoin va supraviețui sau o fică, un fiu sau ceva cu totul diferit, uh, vom vedea doar în timp. Acum, în ceea ce privește volatilitatea, cred că lucrurile sunt simple. Se datorează ceea ce s-a întâmplat și cu internetul în anii 90, cum că e o lume nouă miraculoasă și până la urmă lucrurile sunt uh, împinse de speculații. Și așa cum vă spuneam și în intervenția mea, e vorba de o tehnologie care încă uh, este în uh, <clears throat> primii ani și la un moment dat vom vedea dacă lucrurile evoluează sau involuează. N-aș spune că reglementarea este necesară în momentul de față, sau cel puțin nu în afara cadrului care vizează legislația pentru combaterea spălării de bani. Pentru că dacă nu, s-ar dovedi contraproductivă o astfel de inițiativă reglementarea, dacă va veni, ar trebui să se concentreze asupra intermediarilor la interfața dintre monezile virtuale și cele tradiționale. Acum, în ceea ce privește impozitarea, Situația este exact aceeași ca și într-o economie normală cu o monedă tradițională. Sigur că există provocări și aici. Acum, în ceea ce privește întrebarea domnului Weizsäcker vis-a-vis de riscuri sistemice, când va ajunge prea mare acest sistem. E dificil să reglementezi pentru viitor și dacă faci acest lucru, vor exista încercări de eludare. Și din această perspectivă, ar fi poate mai uh, inteligent de așteptat și urmărit. În ceea ce privește dimensionarea, v-ați referit și la acest lucru, până acum limitarea a fost de 2,7 uh, tranzacții per secundă și erau doar câteva zone care reușeau să ajungă la 100 de mii. Deci, asistăm la o situație în care diferite blockchain-uri s-ar putea să corespunde așteptărilor noastre în ceea ce privește înțelegerea acestei monede, cum se prezintă astăzi. Mulțumesc. Iacob, dacă vrei să tragi niște concluzii din această audiere, te rog. Da, mă bucur să fac acest lucru. Cred că plus valoarea acestei audieri a fost aceea de a avea o perspectivă mult mai largă asupra acestui subiect. Și cred că primul mesaj care rezultă este că în raportul nostru din proprie inițiativă ar fi o greșeală să ne concentrăm doar asupra unui domeniu uh, și anume Bitcoin și derivate. Cred că este unul din mesajele importante care trebuie să fie clar și răspicat. În al doilea rând, va fi într-adevăr o provocare să vedem cum anume putem uh, rămâne deschiși uh, față de evoluții tehnologice și să nu le împiedicăm, dar în același timp să nu aplicăm ceea ce se folosește de fapt în ecologie și anume principiul prudenței. Pentru că este de fapt ceea ce fac reglementatorii, pentru că dacă nu știu cum anume vor evolua lucrurile, decât o catastrofă, mai bine prudență. Poate că nu se impune să discutăm despre reglementări, prudențiale, dar uh, poate de o monitorizare prudențială, pentru că eu personal m-aș simți mult mai confortabil dacă cu un potențial de creștere exponențială a modelului Bitcoin, măcar uh, sistemul să fie înțeles de reglementator înainte să crească prea tare, pentru că în lumea finanțelor, dacă nu înțelegi modelul de afaceri, uh, există riscul să uh, se întâmple ceva mai puțin legal. Ce știi ce, scheme de tip Ponzi sau Caritas. Și atunci reacția ar fi prea târzie. De aceea cred că se impune să ne gândim ce ar însemna să avem un fel de monitorizare prudențială la nivel european vis-a-vis -vis de acest domeniu, poate chiar uh, și uh, la nivel global. Sunt uh, anumite domenii specifice de analizat și oricum aștept cu interes um, prezentările dumneavoastră în scris. Mulțumesc foarte mult, a fost o audiere foarte importantă și interesantă. Ne-a arătat că lucrurile sunt extrem de complexe. Am învățat foarte multe. Eu personal consider că mai avem multe de studiat, mai multe de învățat și până la urmă eu mă simt uh, mai bine față de ceea ce am auzit astăzi deci vis-a-vis -vis de transparență. Pe de altă parte, dacă nu reușim să dăm niște răspunsuri față de preocupările de bază, atunci uh, nu știu dacă e bine, pentru că o monedă tradițională totuși presupune o producție uh, clară, schimb, această monedă centralizată nu este garantată de niciun guvern. Înțeleg că astfel de reflexii poate sunt depășite, că acum vorbim de o tehnologie nouă, dar uh, astfel de idei totuși uh, creează și preocupări și necesită mai multe eforturi și din partea noastră. A fost însă un prim pas important. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor. Proiectul de raport va fi prezentat pe 16 martie, termenul de depunere a amendamentelor pe 2 martie și dezbaterea pe 19 aprilie și pe 15 aprilie vom vota în plenară, probabil pe 2 mai. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția dumneavoastră la acest proiect de raport. Dear colleagues, please, may I ask you take seat and I would like... Dragi colegi, haideți să luăm loc pentru a ura bun venit domnului Haris Gheorghiades, ministru de finanțe al Republicii Cipru, pentru a avea cu domnia sa un dialog pe teme economice, cu Comisia Econ, cadrul reglementărilor uh, six-pack și two-pack, după cum știți, Cipru își dorește să iasă cât mai repede din programul de uh, macroajustare economică și atunci e foarte interesant să, din partea noastră să vedem ce uh, s-a făcut după criza din Cipru, ce ajustări s-au făcut, dacă sectorul financiar își recapătă soliditatea și revine la creșterea economică. După cum știți, în martie 2016 se va pune capăt unui program de asistență pentru Cipru cu un pachet financiar de 9 miliarde uh, plus un miliard din partea FMI. În noiembrie a avut loc ultima fază a programului, uh, noiembrie anul trecut și o evaluare generală uh, din partea Comisiei Europene plus BC a fost pozitivă. Vedem și că activitățile economice din Cipru uh, au revenit uh, pe panta crescătoare și s-au făcut progrese în sistemul bancar și reforme structurale. Însă, sigur, instituțiile mai au ca prioritate Uh, o mai bună performanță a creditele și uh, finanțele publice trebuie să capete un caracter mai sustenabil, uh, iar redresarea economică să fie mai solidă. Cam asta ar fi cadrul. E foarte important pentru noi să ascultăm acum evaluarea domnului Gheorgheades și să vedem care sunt perspectivele pentru economia Ciprului, uh, odată cu încheierea acestui program de asistență. Așadar, dau cuvântul domnului ministru de finanțe al Republicii Cipru și apoi, ca de obicei, uh, rundă de întrebări și răspunsuri. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte și stimați membri ai uh, Comisiei Econ, mulțumesc pentru invitația adresată și pentru ocazia oferită de a avea un dialog dumneavoastră privitoare la Uh, starea actuală a economiei Ciprului și sunt convins că vă reamintiți, după cum tocmai a menționat domnul președinte, că Ciprul într-adevăr a trecut printr-o criză fără precedent acum câțiva ani uh, și a trebuit să recurgă la asistență din partea SM și să sunteți reprezentanții alegătorilor europeni Așadar, înainte de toate, întâi de toate trebuie să vă mulțumesc pentru susținerea acordată în ultimii trei ani care au fost foarte dificili. Totuși, ca introducere, dați-mi voie să mă întorc în timp pentru a vă reaminti că Ciprul a intrat în Uniunea Europeană în 2004, a aderat la OE în 2004 și apoi, după câțiva ani, în zona euro și a intrat cu performanțe foarte bune mai ales cu o rata creșterii foarte uh, impresionantă și nivelul scăzute de șomaj. Deci, uh, întrebarea ar putea fi ce s-a întâmplat, uh, care a fost greșeala sau greșelile făcute uh, astfel încât s-a ajuns la o criză atât de gravă uh, la câțiva ani după aderare. Eu cred că ne-am cam culcat pe lauri și am crezut că putem cumva, din punct de vedere politic, să evităm acele decizii dificile, dar necesare pentru a uh, face o reformă uh, care, spuneam, era necesară, nu s-a făcut, s-a dus la dezechilibre majore și apoi, pur și simplu, la uh, deraierea economiei noastre. Una din caracteristicile ultimelor 10 ani, de exemplu, a fost uh, o expansiune nesustenabilă a creditelor care a dus la un nivel foarte înalt al datoriei private și uh, la apariția unei bule a, uh, uh, care până la urmă a, a explodat, cum fac toate bulele și atunci Uh, majoritatea creditelor devenit neperformante, ceea ce a avut un efect defavorabil asupra balanței de plăți a băncilor și o a doua caracteristică a unei exuberanțe neraționale de 5 ani a fost o creștere la fel de nesustenabilă în cheltuielile publice, mai ales în cheltuielile privitoare la uh, statul bunăstării și pe când economia, ca să spun așa, duduia, Uh, erau venituri publice suficiente, dar uh, imediat ce uh, economia a încetinit, au, s-au evit problemele, au scăzut veniturile, apoi cheltuielile, n-au scăzut pentru că asta ar fi dus la niște decizii dificile și s-a dus la niște deficite de 5-6% pe an, asta timp de mai mult ani, deci a fost o combinație de dezechilibre fiscale și bancare, dar în primul rând Uh, faptul că ele nu au fost rezolvate decisiv, asta înseamnă că economia noastră pur și simplu a fost adusă în genunchi, însă trebuie spus că a existat și o decizie politică la nivel european care a uh, dat lovitura fatală sistemului bancar, uh, echivalentă cu 25% din PIB și mă refer la reducerea datoriei suverane elene. Eu nu critic această decizie ca atare, însă Totuși, această măsură ar fi trebuit combinată cu un program de susținere pentru sectorul financiar al Ciprului. Dacă asta s-ar fi făcut, costurile ar fi fost mult mai limitate și ne-ar fi scutit de a uh, recurge la salvarea depozitelor bancare, ceea ce a devenit inevitabil în 2013, dar în tot fel, în uh, orice caz, până în 2013 Cipru deja se confrunta cu această furtună uh, financiară, uh, pur și simplu rezervele noastre de cash erau suficiente doar pentru o lună, sistemul nostru bancar era pe buza prăpastiei, economia reală deja era în recesiune, uh, deja a început recesiunea 2009 și șomajul deja ajunsese la un nivel alarmant de 15%, de la 3,5% cum era în 2008. Uh, țara își pierduse acces la pie- accesul la piețele internaționale și a trebuit să recurgă la programul de susținere. Deci uh, lucrurile stăteau foarte rău. Administrația noastră Ehm, a preluat puterea exact în punctul maxim al crizei și atunci foarte rapid a fost de acord cu un program eh, eh, de susținere al instituțiilor financiare eh, europene plus FMI și am trecut la treabă, așa că după trei ani vă pot raporta că situația s-a îmbunătățit foarte mult. Noi am consolidat sistemul de finanțe publice, sectorul bancar s-a stabilizat, am uh, uh, reasigurat accesul la piețe și economia a avut totuși rate pozitive de creștere și vreau să subliniez că este, în primul rând, un rezultat al eforturilor și al sacrificiilor cetățenilor noștri. Și se datorează comportamentului lor responsabil într-o situație de criză. De exemplu, aproape că n-a existat nicio zi de grevă a sindicatelor pe durata acestor ani dificili de corecții. Redresarea s-a datorat și rezistenței sectorilor productive cheie ale economiei noastre, dar de asemenea s-a datorat și unor politici economice foarte hotărâte, bazate pe un program de reforme și consolidare eh, pe care l-am convenit cu instituțiile Troicăi și pe care l-am pus în aplicare în marea sa majoritate. Primul pilon al acestui efort, sigur că uh, s-a referit la bănci, cu obiectivul primar uh, de a readuce stabilitatea și încrederea în sector după situația de criză a depozitelor și apoi uh, sectorul bancar a fost complet reformat, acum are dimensiuni mult mai mici, dar e mult mai sănătos. Uh, Băncile de Cipru acum operează sub, uh, uh, cu proprietar noi, management nou, cu capital nou, provenit din partea unui investitor străin în principal și operează cu o supraveghere mult mai strictă și un control mult mai strict. Controlul de capital care a devenit necesar după sistemul de, după operațiunea de ajutorare a băncilor a funcționat și vedem acum că sporesc, sporește nivelul de depozite. Nu se mai scot banii din bănci. Sigur că rămân provocări, mai ales în domeniul creditelor neperformante, dar eu consider că situația acum e sub control. Un al doilea pilon al eforturilor noastre s-a referit la consolidarea finanțelor publice. Și aici, eh, sigur, mulți spun că asta este o dilemă, creștere contra austeritate, dar eu cred că această dilema poate fi evitată și, de fapt, cred că e o falsă dilemă. Eu consider că e vorba de creșterea nivelului de impozite. Asta este cel mai uh, rău tip de austeritate, autoritate impusă asupra gospodărilor și firmelor decât un stat care își dorește să-și mențină nivelul de cheltuiel orice ar fi și mai ales Eh, nivelul de impozite eh, pe durata unei crize nu face decât să, ceea ce nu face decât să răutățească lucrurile. A fost un remediu care a, a fost eh, încercat în Cipru până la începutul anului 2013 și a dat greș. O reechilibrare a bugetului și o evitare a creșterii impozitelor nu înseamnă austeritate, ci înseamnă pur și simplu bun simț. Sigur că nu e ușor de făcut așa ceva, însă Tocmai asta am făcut noi. Am reechilibrat bugetul într-un singur an de zile. Până în 2013, deficitul bugetat, după cum am menționat, era de aproximativ 5-6%. Iar în 2014 a scăzut la 0,2% și acum rămâne marginalmente negativ. Și ne-am îndeplinit rapid obiectivele fiscale, chiar înaintea programului prevăzut, fără a da vreo ocazie troicii de a uh, dicta vreun mix politic pentru Cipru. Și după cum spuneam, ne-am îndeplinit obiectivele fără a crește uh, impozitele, ci prin reducerea și consolidarea cheltuielor publice și prin Uh, susținerea economiei reale uh, pentru redresarea sa și uh, bonusul real al acestei abordări a fost că prin stabilitatea fiscală, împreună cu recapitalizarea băncilor, am reușit să readucem încrederea sectorului privat. Și încrederea e, până la urmă, cel mai important ingredient al redresării economice am văzut că consumul privat și-a revenit și am văzut că sectoarele uh, producătoare, cheie ale economiei noastre, și-au îmbunătățit situația. Deci, uh, deși se crede că consolidarea fiscală duce la tot mai multă recesiune, am văzut că economia reală, de fapt, a ieșit din situația de recesiune mult mai rapid decât uh, se aștepta și pentru 2015 Credem că uh, creșterea se va apropia de media zonei euro, nu e grozav, însă e un rezultat bun. Dacă ne gândim unde ne aflăm acum trei ani de zile. Așa că, domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei, stabilizarea economiei, uh, restabilirea accesului la piețe și reîntoarcerea la uh, rate de creștere pozitivă au fost obiective cheie ale politicilor noastre economice. Acum, putem uh, încheia programul ESM IMF sau FMI la timp, până în luna martie a acestui an, noi nu am utilizat totalul sume alocate, de fapt mai mult de două din cele 9 miliarde uh, nu vor fi folosite, nu vom solicita activarea unui nou program și nu vom avea nevoie de o linie condiționată de credit. Putem să ne descurcăm singuri de acum înainte, dar dați-mi voie să uh, subliniez și închei uh, spunând că eforturile noastre nu s-au încheiat, pentru că Cipru a dovedit că este o economie rezistentă și competitivă, dar în același timp noi știm că uh, putem să ne îmbunătățim performanța. Până la urmă, în Cipru noi avem nevoie, și nu numai în Cipru, ci în toată Uniunea Europeană, avem nevoie de creștere durabilă uh, la un orizont mai larg. Dar asta înseamnă că trebuie să se continue eforturile de a se crea o economie mai uh, competitivă și mai bine adaptabilă, reforme structurale pentru a elimina rigiditățile și dezechilibrele din economiile noastre. Deci, închei spunând că eu nu prezint acum o, o, o, o situație și un tablou atât de roz, însă totuși este o poveste a unei redresări economice, o poveste optimism, optimistă până la urmă. Am avut multe de făcut, avem acum o a doua șansă și suntem hotărâți să profităm de ea. Și vom continua să promovăm schimbările atât de necesare și reformele necesare, vom menține disciplina fiscală chiar și după ce se încheie programul și vom continua efortul de a crea un mediu uh, încă și mai prietenos uh, de afaceri și, de, și economic și puteți uh, să vă bazați pe Cipru ca pe un membru fiabil al Uniunii Europene și al Eurozonei, un membru care nu se mai află pe lista neagră, pe lista de probleme a Uniunii, a Uniunii Europene, ci un membru care este dornic și gata să contribuie activ la uh, realizarea obiectivelor noastre comune. Domnule președinte, domnule și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare introductivă foarte interesantă. Gheorghe Scrițos din partea grupului PP, primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc și să-l felicit pe domnul Gheorghiades pentru că domnia sa și guvernul cipriot uh, au uh, a avut o sarcină foarte grea pe care au îndeplinit-o foarte bine. Eh, ne considerăm eh, într-un fel eh, frați cu Cipru și uh, este o situație exemplară pentru noi că Ciprul uh, în martie va putea să depășească acest program de monitorizare, în timp ce noi până în august 2018 rămânem în cadrul unui al treilea program de acest tip. În legătură cu observațiile uh, făcute legate de sectorul bancar și de perspective, Vreau să întreb dacă va continua ameliorarea situației uh, băncilor din Cipru și uh, ce s-a întâmplat cu creditele neperformante. Ne-a spus că situația este sub control, dar ne-ar interesa să ne spuneți uh, mai amănunțit cum au evoluat lucrurile. Pentru că o serie de bănci în Italia, în Grecia se confruntă cu o serie de probleme. Sunt uh, dificultăți uh, mai degrabă specifice sudului Europei. Nu vreau să folosesc chiar uh, termenul de dificultăți. Dar um, care este situația sistemului bancar cipriot? Sau poate vă afectează și pe dumneavoastră, sau poate vă afectează problemele economice din Rusia? cred că dumneavoastră acum veți finaliza demersurile vis-a-vis -vis de redresarea bancară. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste întrebări, domnule Chirțos. Pentru că ați vorbit despre Grecia, vă pot spune că sper că Grecia nu va rămâne multă vreme sub acest program de observație pentru că există un potențial productiv extraordinar, iar acest potențial este în clipa de față insuficient exploatat. De aceea există încă o serie întreagă de distorsiuni și sper că aceste dificultăți vor putea să fie învinse în momentul în care uh, forța productivă uh, va putea să uh, se declanșeze și să fie valorificată. În ce privește băncile cipriote, înainte de toate, aceste bănci nu sunt uh, foarte influențate de influența situației din regiune. Pentru că în sectorul bancar ne-am dorit o decuplare a sectorului cipriot uh, în relație cu sectorul bancar al regiunii ne-am dorit o separare vis-a-vis -vis de activitățile externe. Băncile cipriote derulează o activitate națională și în clipa de față nu mai sunt influențate de evoluția situației din regiunea geografică mai largă. Deci, există, bineînțeles, riscuri, dar buna dezvoltare economică a permis până la urmă și rambursarea creditelor problematice neperformante și acest progres se face simțit și în momentul de față. Și dacă îmi permiteți să continui în ce privește uh, aceste uh, credite, oricum uh, a scăzut foarte mult nivelul lor. Următoarea întrebare. Domnule ministru, bun venit în comisia noastră și eu doresc să mă refer la sistemul uh, bancar. Pentru că am asistat la o serie întreagă de uh, falimente și uh, uh, de aceea, până la urmă, uh, s-a creat un mecanism de rezoluție bancară. În ce privește uh, testul de rezistență, considerați că băncile din Cipru ar putea să facă față? Iar uh, noi în Parlamentul European am încercat să elaborăm uh, un sistem uh, de protecție. Care este părerea dumneavoastră? Vi se pare că măsurile anvizajate pot să creeze dificultăți asupra economiei cipriote sau nu? Sau considerați că ar fi putut să fie produse și alte reforme care să fie adecvate? O altă întrebare. În ce privește fiscalitatea? Știți că în comisia noastră, după uh, scandalul uh, Lux uh, uh Leaks uh, și uh, Swiss uh, Leaks, am uh, luat o serie întreagă de măsuri măsuri în ce privește legalitatea operațiilor fiscale, iar Ciprul a fost considerat multă vreme un paradis fiscal. Aș vrea să știu uh, care este părerea dumneavoastră. Vă pregătiți să susțineți o reformă europeană ambițioasă în acest domeniu? Pentru că uh, Există 11 țări, uh, printre care și Franța, Austria, care doresc uh, să susțină o taxă pe tranzacțiile financiare. Uh, Bani încasați ar putea să poată fi folosiți pentru creșterea economică, pentru o uniune energetică. De ce nu doriți și dumneavoastră să colaborați la înființarea acestei taxe pentru tranzacțiile financiare? Uh, în ce privește uh, jumătatea turcă a Ciprului, Ă, s-a sperat că 2016 să devină anul reunificării Ciprului. Dacă această reunificare ar avea loc, ă, care ar fi ă, evoluția economică în sistemul bancar? Veți încerca o îmbinare a sistemelor? Vă mulțumesc! Taking five minutes Bun, vă acord 5 minute pentru a răspunde global la aceste întrebări. Susțin orice demers care poate să consolideze Uniunea Bancară și structura. Eu cred că propriul nostru sector bancar uh, a reușit să evite problemele. În, în ce privește uh, fi, pro, capitalul propriu, inclusiv banca Ciprului, este încrezătoare că ar face față testului de rezistență. Acesta este principalul meu mesaj. Și uh, nu eu cred că uh, ne vom opri din eforturi în momentul în care uh, acest program se va încheia, pentru că am uh, făcut o serie întreagă de reforme, privatizare, de concesii, deci uh, am fost noi înșine foarte ambițioși, uh, în, inclusiv în raport cu programul Troicii avem uh, o rată corporatistă de 12,5% de impozitare care uh, uh, se aplică indiferent dacă e vorba de companii naționale sau sunt străine și am acționat ca atare în momentul în care am aderat la Uniunea Europeană cu 12 ani în urmă. Eu favorizez uh, sistemele de uh, impozit de impozite reduse, pentru că dacă o economie reușește să-și echilibreze bugetul fără să crească impozitele, cred că este uh, semnalul unei reușite. 12,5% impozit este sub uh, uh, rata de impozitare din alte state membre și eu cred, aș încuraja și alte state membre să devină mai uh, competitive uh, din punct de vedere al regimului fiscal. Iar în ce privește taxarea tranzacțiilor uh, financiare, de ce nu o susținem? Dacă s-ar impune pe plan global, am susține-o, n-am avea obiecții. Dar um, dacă ar fi aplicată doar în Uniunea Europeană, ar dezavantaja Uniunea Europeană pe plan global. De aceea suntem sceptici vis-a-vis -vis de uh, o asemenea uh, impozitare a tranzacțiilor. Ca stat membru, noi trebuie să ne atingem obiectivele fiscale. Cum o facem? Dacă ridicăm, dacă majorăm impozitele sau uh, scădem cheltuielile, până la urmă eh, trebuie să decidem noi. Vă mulțumesc. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, to głównie dzięki wzrostowi konsumpcji w sektorze. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Rozoc. A crescut foarte mult consumul în sectorul privat și eh, datorită acestui factor, în 2015, Ciprul a uh, o creștere economică pozitivă și ne bucurăm de acest lucru și vă și felicităm aș avea câteva întrebări. În ce măsură ă, și care sunt factorii financiari, deci care elemente din economie au stimulat ă, cererea? Ați ă, încurajat inovarea într-un domeniu sau altul? De asemenea, care este impactul asupra prețului scăzut la energie, de exemplu, și, uh, de asemenea, uh, uh, valoarea scăzută a euro. Ciprul a depus multe eforturi și a vorbit despre ele. Aș dori să știu dacă există o tendință de a prefera bunuri domestice bunurilor importate sau bunurilor de import. Există probleme care persistă în legătură cu împrumuturile sau creditele neperformante și reducerea volumului acestor credite, credite rămâne o prioritate pentru Cipru. Credem că legislația cu privire la credite și la împrumuturi ar trebui să fie revizuită pentru a ține cont sau pentru a se adapta la reglementările europene. <clears throat> Trebuie ca tot acest dosar să fie finalizat. Aș dori să știu când va avea loc o modificare a legislației. Și credeți că astfel de uh, schimbări în domeniul legislației cu privire la împrumuturi și la credite, uh, astfel de schimbări sunt uh, binevenite? Și apoi, în legătură cu remunerarea depozitelor, care este poziția dumneavoastră? Domnul Georgiades, serviciile bunurile noastre au permis economiei să iasă din recesiune. A fost un lucru de bun augur faptul că uh, sectorul privat sau uh, sectorului bancar nu au uh, influențat recuperarea, relansarea economică. De asemenea, și energia a fost un factor crucial pentru că importăm practic toată energia pe care o folosim, deci toate nevoile energetice provin, sunt acoperite de importuri și bineînțeles că dacă scad prețurile la uh, energie, atunci avem de câștigat. Faptul că am uh, fost membri ai Uniunii Europene sau ai uh, pieței uh, europene nu au schimbat situația, nu au făcut o diferență între bunurile domestice și bunurile uh, importante, deci uh, importate nu cred că uh, s-a făcut vreo diferență. Creditele neperformante, așa cum am spus, reprezintă Uh, sigur, una dintre oarele sparte pe care trebuie să le plătim încă după criza economică și credem că a sosit momentul uh, să fie reglementate. Nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră cu privire la uh, legislația cu privire la credite, dar dacă doriți să îmi transmiteți în scris uh, informația, sunt uh, dispus să vă răspund. Nu știu la ce împrumuturi vă referiți. În legătură cu impactul economic al reunificării, sigur că e un uh, subiect, o perspectivă extrem de importantă, reunificarea Ciprului și a, o combinare a celor două economii. Credem că efectele pe termen lung vor fi foarte pozitive, nu numai la nivel local, ci și la nivel uh, regional. Comerțul, oportunitățile de investiții vor avea, bineînțeles, de câștigat de pe urma unei uh, soluționări a problemei uh, împărțirii Ciprului. Și de aceea noi ne străduim foarte mult, depunem eforturi în acest sens, dar bineînțeles că la Parlamentul European nu pot să fac decât să spun că uh, în procesul de reunificare trebuie ca toate regulile de bază ale guvernanței economice, toate regulile cu privire la supravegherea și monitorizarea băncilor ca parte a Uniunii Bancare trebuie să se aplice fără niciun fel de derogare sau de scutire și părții turce, bineînțeles, sau uh, Republicii Federale Unite a Ciprului. Bineînțeles că totul va fi în vigoare chiar începând cu prima zi de existență acestei Republici Federale. Mulțumesc, Cora van Niven Hoitzen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Georgiades, mulțumesc pentru prezență. Salut! Uh, salutăm, bineînțeles, uh, Uh, faptul că Ciprul va ieși din programul de uh, ajutorare. Aștept cu nerăbdare perspectivele pe termen mediu, în care sper că uh, datoria publică va fi redusă, că va fi o prioritate. La articolul 4, consultări cu Fondul Monetar Internațional, autoritățile din Cipru au spus că se așteaptă ca exploatarea gazului și veniturile astfel Um, obținute să reprezintă un uh, avânt, uh, un impuls uh, pentru creșterea economică și pentru situația bugetară. Însă în ultimii ani au existat rapoarte conform cărora deci prospectările au fost îngreunate atât din perspective politice, datorită unor probleme politice, dar și um, geologice. Ne puteți spune dacă s-au făcut studii în ce privește eventuale câștiguri legate de exploatarea gazului și apoi, pentru a mă alătura antevorbitorului, aș dori să vă pun și eu o întrebare legată de reunificare, bineînțeles că ne-o dorim uh, foarte mult, uh, care este uh, care sunt măsurile politice și fiscale necesare pentru ca reunificarea să devină posibilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Gazele naturale în uh, estul Mediteranei și în zona exclusivă a Ciprului s-au descoperit zăcăminte de gaz. Bineînțeles că uh, perspectivele pentru noi sunt uh, foarte importante. Care sunt estimările în legătură cu exploatarea acestui zăcământ? Estimările sunt, aș spune, de zero. Deci la Ministrul de Finanțe am optat pentru această strategie. Bineînțeles că atunci când vom uh, avea primele uh, venituri în 3-4 ani, mm, veniturile probabil vor fi foarte importante, dar noi am uh, preferat să optăm pentru venituri zero, deci pentru a face tot ce e necesar pentru a ne consolida finanțele și pentru a ne asigura că datoria continuă să scadă, pentru ca în momentul în care veniturile din exploatarea gazului vor apărea să fie un plus, să zicem, și să nu ne facem calcule uh, pe această bază ipotetică. Cred că a fost o alegere înțeleaptă, pentru că va însemna că atunci când vor uh, sosi la buget aceste venituri, economia va fi sănătoasă și va fi în stare să uh, absoarbă aceste venituri. Suntem pe cale să întocmim o lege care să vizeze o gestionare transparentă și credibilă a acestor venituri, în sensul că economia va trebui să fie protejată de orice fel de dezechilibru și de mm, um, încălzire. Um, și, de asemenea, să ne asigurăm că continuăm să reducem datoria, mai ales pentru generațiile următoare. Sigur că există însă probleme cu aceste zăcăminte, cu exploatarea lor. Bineînțeles că e vorba de probleme tehnice, dar și de aspecte comerciale. Deci, continuăm. Avem relații regionale excelente, avem uh, o rețea regională de cooperare uh, în ceea ce privește energia, care include și Israelul și Egiptul, dar și Grecia. Lipsește o țară din această rețea regională de cooperare, e Turcia, și energia ar putea un factor suplimentar prin care să putem uh, intensifica uh, relațiile care să meargă spre o soluționare a problemei cu Turcia. Deci, această perspectivă regională credem că ar avea și ea de, de, de câștigate pe urma unei uh, normalizări a relațiilor cu Turcia. Uh, mă, mă, vorbeam înainte de condiții sine qua non. Așa cum spunea, nimic mai mult și nimic mai puțin decât uh, de ce se așteaptă din partea unui stat membru al Uniunii Europene și a zonei, Europe, zonei euro. Deci reguli fiscale, disciplină fiscală, Uh, nu numai la nivel federal, ci și în cele două state, supravegherea băncilor sau a sistemului bancar, în conformitate cu normele uh, uh Uniunii Bancare. Uh, deci în conformitate cu regulile din mecanismul de stabilitate financiară. Eu nu mă refer la uh, chestiuni speciale sau la um, condiții speciale, dar e vorba doar de condițiile uh, simple pe care se bazează economia europeană, pentru că, bineînțeles, că Ciprul va continua să facă parte din Uniunea Europeană și din zona euro, chiar și după o eventuală reunificare. Mulțumesc. Domnul Piegas acum. Ora, eh, um- Mulțumesc, eh, domnule președinte. Ciprul a avut de suferit de pe urma memorandumului de înțelegere, la fel ca și noi la uh, Portug- în Portugalia și uh, știm cu ce se mănâncă un astfel de proces. Impactul asupra economiei uh, cipriote a fost foarte mare. Timp de trei ani a fost o recesiune de 8%. Uh, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de ceva timp înainte ca Ciprul să revină la nivelul dinaintea crizei. Nu avem acum timp, uh, suficient timp la dispoziție, dar uh, au fost uh, luate măsuri de austeritate, s-au tăiat cheltuielile sociale, salariile. Ciprul a avut de-a face cu o imigrație, o imigrație, deci Um, aproape 38% din ciprioți au plecat. Uh, Ciprul este o țară, a rămas o țară foarte uh, dezechilibrată, cu venituri foarte dezechilibrate. Uh, iată care sunt consecințele crizei economice și ale faimosului memorandum de înțelegere pe care l-am simțit și noi pe pielea noastră în Portugalia. Cred că de fapt, subestimați capacitatea de revoltă a poporului dumneavoastră se pare că în ultimul timp au fost ceva greve și ceva răzmerițe, ca să spunem așa. Aș dori să vă pun câteva întrebări în legătură cu această reformă care mm, înseamnă sacrificii pentru uh, lucrători și aduce cadouri fiscale companiilor. Aș dori să știu cum se poate ca o parte foarte mare a capitalului să fie uh, dedusă pentru a evita ta impozitelor și a taxelor. De asemenea, uh, în legătură cu privatizarea Companiei Naționale de uh, Electricitate. Uh, asta va însemna sacrificii pentru populație. Cum puteți să le cereți în continuare oamenilor să facă sacrificii? Nu sunt de acord că Ciprul a făcut sau a fost uh, uh consecin, față consecințelor nefaste ale memorandumului de înțelegere. Nu. Ciprul a trebuit uh, să se confrunte cu consecințele faptului că nu a făcut o reformă înainte. De fapt, mă, eu cred că e, același lucru este valabil și pentru Portugalia. Deci Portugalia nu suferă de pe urma memorandumului de înțelegere, ci datorită politicilor nesăbuite din trecut. Uh, ați spus că uh, măsurile Uh, au dus la o recesiune. Nu, nu cred că așa. Recesiunea a început în 2009, ne aflam în uh, toiul uh, recesiunii. Programul a început în 2013, deci ne aflam, am fost în recesiune înainte de programul și ieșim din acest program cu creștere economică pozitivă. Deci, situația este total diferită de ce spuneați dumneavoastră. Vorbea și despre uh, inegalități, șomajul, bineînțeles că duce la uh, inegalități. Dar în Cipru uh, șomajul nu a crescut datorită acestui memorandum. În 2008 era de 3-4%, ajuns la 15,5%, deci a, a crescut de 5 ori uh, în 2013, la începutul anului 2013. Deci, a uh, ajuns la cote alarmante înainte ca programul, memorandumul de înțelegere să înceapă. Șomajul este încă ridicat acum, dar s-a stopat acest proces de creștere alarmantă a șomajului. Și pentru noi, uh, inversarea procesului e rezultatul uh, reîntoarcerii, relansării economice. În ceea ce privește inegalitățile, spuneam că șomajul duce la inegalități, dar șomajul nu a rezultat de pe urma programului, ci rezultatul faptului că nu am adoptat la timp uh, programul respectiv, ci că am tot amânat uh, decizii. Am tot uh, cârpit economia și nu am făcut o reformă de profunzime. Uh, e o, un învățământ, o lecție din trecut. În ceea ce privește autoritatea de electricitate, da, e încă uh, profitabilă pentru că e un monopol. Deci pot uh, să ceară ce prețuri uh, doresc și schimbăm situația. Nu obligăm uh, pe nimeni să se privatizeze, însă am ajuns la un uh, consens, respectiv că trebuie ca uh, această entitate să fie uh, împărțită în două activități, respectiv producție și distribuire. Și astfel am putea avea mai multă concurență. Și, apropo, concurența este singurul mod uh, pentru a scădea prețurile și nu monopolul, că e vorba de monopoluri uh, publice sau private. Thank you, Sven Giegold. Mulțumesc, Sven Giegold. Welcome and... Uh... Bun venit! Evident, uh, grupul nostru recunoaște dificultățile, admite dificultățile care s-au confruntat țara dumneavoastră. Evident și situația politică și dorim uh, Ciprului mult succes în uh, perspectiva reunificării insulei. Sunt de acord că e greșit uh, să dăm vina pentru toate dificultățile economice pe acest memorandum. Însă memorandumul sigur nu a fost nici uh, echilibrat din punct de vedere social, așa cum ați punctat și dumneavoastră. M-aș concentra pe observația dumneavoastră în care spuneți că Cipru nu este un paradis fiscal. Însă cifre arată altceva rata de fiscalitate este cea mai, una dintre cele mai mici la dumneavoastră. Apoi numărul de companii înregistrate este undeva la jumătate de milion, deci uh, iată o firmă la cam patru locuitori, deci vă felicit pentru spiritul antreprenorial. Aveți uh, 0,1% rată de impozitare a dividendelor și pentru alte tipuri de activități um, chiar zero, ceea ce arată că ideea e ca venituri să fie transferate din afara Uniunii Europene către băncile din Cipru. Și pentru drepturile de proprietate intelectuală, iarăși 2,5% se prevede, fără o cerință de fond. Deci, uh, arhitectura fiscală nu este gândită pentru producția din uh, Cipru, ci pentru atragerea de capital din alte țări. De aceea v-aș întreba dacă ați începe măcar să introduceți uh, poziția la sursă, așa cum s-a votat în comisia noastră de curând. Și ultima întrebare vis-a-vis -vis de Uniunea Bancară. De ce Cipru nu a ratificat încă EBRD și DGS? ambele directive necesare pentru bună funcționare a Uniunii Bancare. Da, mulțumesc. Încă o dată avem o, uh, un impozit pe venit pentru întreprinderi de 12,5%. Este o rată competitivă, dar perfect legitimă, și care există și în alte state membre. Ați mai spus că avem uh, foarte multe fonduri fiduciare. Dar la fel există și la Londra și la Luxemburg? Poate că regimul nostru pentru astfel de fonduri fiduciare este ceva mai lesnincios. Poate că legislația noastră în acest domeniu este ceva mai puțin strictă. Dar dacă parcurgem punct cu punct lucrurile și am fost sub controlul uh, destul de strict a troicii în, și a temeiului. În ultimii ani constatăm că legislația noastră în ceea ce privește mânturile fiduciare este chiar mai strictă decât în alte state membre. Economia Ciprului este o economie bazată pe servicii, care oferă servicii internaționale de afaceri. Nu suntem singurii care facem acest lucru. Însă respectăm întru totul toate regulile și legislația din Uniunea Europeană și am susținut toate demersurile de trecere la mai multă transparență fiscală și cooperare însă nu vom fi de acord cu niciun fel de abordare care practic ar face ca politica fiscală să plece de la nivelul național către nivelul european și n-am fi noi singuri aici. Asta este o poziție foarte clară. Nu putem fi acuzați pentru faptul că suntem o economie bazată pe servicii. Am fi putut fi acuzați dacă regulile și legislația noastră ar fi fost laxe, dar nu sunt. Și, așa cum am spus, că majoritatea uh, statelor membre am fost supuse unui control strict și toate le- legile noastre aferente au fost amendate pentru a corespunde uh, EMU. Iar în ceea ce privește ratificarea, da, vă, vă rog să țineți cont de faptul că am fost sing- primul stat membru care a adoptat o legislație privind rezoluția bancară, care de fapt este mai strictă, mai severă decât uh, directiva europeană. Deci, practic, am făcut uh, uz de acest instrument fără precedent de a folosi parte din depozite pentru acoperirea datoriilor băncilor. Această tactică de bail-in. Mulțumesc, Marco Gianni. Da, mulțumesc. Aș dori să mă întorc la acest ultim punct a modelului de bail-in. Cipru a fost uh, primul stat din UE care în martie 2013 a aplicat acest bail-in, adică incluzând și depozitele de peste 100.000 de euro până la 7,5%. Acest lucru a dus uh, la probleme mari pentru sistemul bancar cipriot. Băncile au trecut în mâna străinilor, dar uh, uh fuga depozitelor și uh, criza creditării s-a accentuat. Controlele de capital în interiorul țării au funcționat doi ani, cauzând probleme serioase economiei cipriote. Și în ansamblu se constată o criză de credibilitate și de încredere datorită aplicării acestui bail-in, utilizării depozitelor. Și așa cum spuneați dumneavoastră, acest lucru provoacă daune economiei și nu poate fi contracarat într-o uh, perioadă atât de uh, scurtă. De asemenea, se va mai confrunta și cu această problemă a creditelor neperformante. Pentru a judeca această măsură și în special și cele care vizează conturile curente. Credeți că conturile curente trebuie privite ca investiții și să fie folosite pentru bail-in în condițiile în care toți cetățenii sunt obligați să aibă conturi curente. Și credeți oare că a fost just să, să aplice acest lucru pentru stabilizarea sistemului? Nu ar fi trebuit ca Banca Centrală să garanteze depozitele în valuta pe care o emite. Ar fi fost o soluție justă pentru acei bani ai cetățenilor care nu sunt investiții, dar care sunt obligați să-i păstreze în conturi curente. Aș vrea să știu care au fost consecvențele acestei măsuri pentru Cipru, dat fiind faptul că, începând din 2016, toate băncile vor fi supuse acestui sistem. Da, adevărat, dar sper că niciun alt sistem bancar nu va trebui să aplice această măsură de a recurge la depozite mm, pentru că a avut un efect devastator asupra economiei noastre și dacă ne uităm unde suntem acum, trebuie să constatăm că a fost un progres uluitor. Pentru că tot ce a spus e adevărat vis-a-vis -vis de consecințe și pierderea de bogăție și n-a fost vorba de toate depozitele de peste 100 de mii. S-a întâmplat cu o singură bancă și în parte și în cazul celelalte bănci. Și chiar așa, depozitele care au fost folosite au reprezentat doar 25% la sută din total. Restul au fost supragul de, 20, de 100 de mii, deci au fost protejate. Și vrem să mai menționez acest lucru pentru că ați spus că toate depozitele au fost practic confiscate, dar nu, e adevărat. Doar în cazul unei bănci. Dintr-un număr mai mare de bănci, evident. Sigur, a fost o bancă mare, o bancă sistemică, dar și în acea bancă depozitele negarantate n-au reprezentat decât mai puțin de 25% din total. Totuși, un efect devastator. Am plătit un preț ridicat pentru greșelile trecutului Ați întrebat dacă e corect, nu? Nu e? Dar este oare corect pentru contribuabil să salveze băncile? Cred că nici asta nu e corect, așa că e o dilemă. Iar răspunsul ar trebui să fie acela să facem tot posibilul ca să nu mai ajungem într-o astfel de situație până la începutul 2013, cred că a fost uh, inevitabil în Cipru. N-a fost plăcut, nu ceva ce-ți dorești. Nu poți fi mulțumit cu astfel de soluție, dar care ar fi fost alternativa? Să plătească contribuabilul. 7,5 miliarde care ar fi dus ca dat ar fi făcut ca datoria noastră externă să fie undeva la 170% din PIB, deci alternativa ar fi fost devastatoare. Iată că nu a fost posibil un răspuns ușor. De aceea, răspunsul este că prin intermediul sistemului Uniunii Bancare trebuie să ne asigurăm că contracarăm în mod prudențial și că acționăm uh, în timp util, astfel încât lucrurile să nu escaladeze și să nu ajungă într-o astfel de situație critică. Mulțumesc, Bernard Monu. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, euh... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, într-adevăr, în 2013 Cipru a inițiat un plan de ajutor pentru bănci de 10, 10 miliarde uh, din banii contribuabililor europeni, dar asta în schimbul unui nou mecanism bail-in care uh, se referă la deponenții din bănci, băncilor cipriote. Bilanțul acestor bănci uh, era pe atunci până la 8 ori PIB-ul țării, și erau de debătute la vedere uh, deținute de deponenți non ciprioti Ni s-a spus atunci că nu trebuia să ne îngrijorăm, că era un caz izolat care nu se va mai produce, dar de la 1 ianuarie 2016 legislația Berlin se impune întregii Uniuni Europene. Patrioții se îngrijorează pentru cetățeni și bănci. Pentru că dacă mai este vreo, vreun defect sistemic, se vor regăsi toți europenii în situația Ciprului. Vor fi sacrificați înaintea creditorilor. Și am dubii că acționarii unei bănci în dificultate nu vor găsi un uh, mod de a părăsi corabia înaintea clienților clienții sunt neinformați în legătură cu prin, ă, cum funcționează aceste ă, așa numite finanțe casino. Ce procent, ce volum și plecând de la câte au fost ă, despăgubiți, ce proporție erau, era cea cetățenilor ciprioți între deponenții afectați? Ce s-a întâmplat astăzi cu creditele care au rezultat din conversia forțată? Sunt din nou lichide? adică um, pot fi interșanjabile ca la nivel de titluri. Ați vorbit și de situația economică a țării care s-a îmbunătățit de trei ani încoace, dar care e impactul bail-in-ului asupra puterii de cumpărare a gospodăriilor la ora actuală? Mulțumesc! Um, I'm not sure if I understood all. Nu sunt sigur că am înțeles toate întrebările dumneavoastră, dar vreau să clarific. Nu am primit uh, 10 miliarde din partea fondului ESM în 2013 pentru a ne susține băncile. Tocmai din potrivă am uh, primit mai puțin de 8 miliarde în perioada 2013 până astăzi. Iar din cele 8 miliarde, 1,6 miliarde au fost utilizați pentru susținerea sistemului bancar, iar restul a fost folosit pentru refinanțarea datoriei existente și pentru acoperirea deficitului la început, atunci când nu aveam deficit. Asta doar ca și clarificare vis-a-vis -vis de ceea ce am beneficiat din SM și uh, de la FMI. N-am uh, folosit aceste fonduri pentru susținerea sistemului bancar, pentru că băncile au fost uh, recapitalizate prin această conversie forțată din depozite în capital. Apoi ați mai întrebat cât uh, din aceste sume ale deponenților aparțineau ciprioților și străinilor. Majoritatea deponenților au fost ciprioți, practic două treimi. Însă aceștia nu dețineau majoritatea depozitelor, ci ca valoare mă gândesc, cealaltă jumătate fiind deținută de necipriuți, dacă asta a fost întrebarea dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește efectele acestei utilizări a depozitelor pentru capitalizarea băncilor, a fost un eveniment fără precedent și după această pierdere semnificativă de bogăție, iată că economia noastră totuși a reușit să se repună pe picioare. Domnul Morrison, mulțumesc! Domnul Mureșan, îmi cer scuze. Domnule ministru, la doi ani după ce ați început să implementați măsuri structurale, constatați că economia dumneavoastră este din nou pe picioare, ați transformat un deficit în surplus, rata datoriei se reduce și șomajul scade. Sunt uh, lucruri evidente. Pe mine mă interesează corelarea pe care ați făcut-o între consolidare fiscală și revenirea pe creșteri și e clar că măsurile uh, structurale și de reconsolidare fiscală v-au readus pe calea cea bună. Întrebarea mea este următoarea. Care dintre măsurile noastre structurale pe care le-ați luat credeți că au contribuit cel mai mult la recâștigarea competitivității și încrederii investitorilor în țara dumneavoastră. Iar în ceea ce privește consolidarea, care dintre tăierile de cheltuieli publice au dus la efectele cele mai bune. Iar în ceea ce privește privatizarea, cum credeți că acum la trei ani după programul de bail-out, privatizarea a dus la o mai bună competitivitate a țării. Iar în ceea ce privește telecomunicațiile care se aflau pe lista de privatizări până în martie, mă întreb care este situația pentru ca această privatizare să devină fezabilă în lunile următoare. Mulțumesc. What our example shows. Da, cred că exemplul nostru ne arată că această consolidare fiscală și uh, revenirea la perspectivele de creștere mm, nu se exclud în mod necesar una pe alta. Depinde de mixul politic și de modul uh, în care se ajunge la consolidarea fiscală, dacă asta se face într-un mod care stimulează creșterea sau uh, care duce la uh, mai multă recesiune și cred că creșterea impozitelor într-o situație de criză economică asta va face. Da, dacă pe de altă parte se menține stabilitatea fiscală, însă uh, cu îndrăzneala de a identifica elemente de cheltuieli din buget care nu sunt care nu duc neapărat la creștere, și există totuși o consolidare, e probabil uh, modul cel mai bun pentru a avea și o uh, îndeplinire a obiectivelor fiscale și să se ducă și la creștere. Și am făcut asta într-un mod în care nu a pus în contradicție redresarea economiei reale cu politica fiscală. Nu, deci am avut și consolidare fiscală și am revenit și la creștere, simultan. Vă pot da, mă opresc la un exemplu, pentru că un alt uh, membru al comisiei a menționat acest lucru. De fapt, n-am uh, redus cheltuielile pentru bunăstare, ci le-am raționalizat. Ne-am asigurat că există un set uh, uniform de criterii cu o singură agenție pentru plăți cu mecanisme de control credibile care ne-au permis să includem noi beneficiari care au venit inevitabil într-un, într-o perioadă de șomaj uh, în creștere. Însă, în același timp, cu ajutorul acestor noi mecanisme credibile am reușit să identificăm și uh, metode de a face economie, excluzându-i pe cei care de fapt niciodată nu ar fi trebuit să fie beneficiarii acestor cheltuieli publice. Deci n-am avut uh, politici uh, ideologice, nu le descriu nici ca fiind de stânga, nici de dreapta, ci sunt politici bazate pe bunul simț, și deci, cred că asta trebuie să fie abordarea față de orice politică economică, la fel și pentru privatizare, care încă se află pe lista lucrurilor, lucrurilor care uh, rămân de realizat, lista e lungă, uh, vom privatiza porturile. În această primăvară avem uh, în pregătire un, un, nou, un nou casino și continuăm cu privatizarea parțială a companiei de telecomunicații, uh, care este planificată și o vom și face atunci când primim undă verde de la Parlament. Mulțumesc cum Eliza Ferreira. Mulțumesc, domnule ministru, că sunteți aici și mulțumesc pentru explicații Sper să și încheiați programul cât mai curând posibil. Dar întorcându-mă la cele întâmplate, ați menționat că n-a fost destul control, uh, lipsa politicilor, dar dacă e să privesc cifrele de care dispunem, văd că ați avut o datorie publică scăzută în ce privește procentajele din PIB. În 2010 încă avea 56%, deci foarte scăzută și Eh, când a crescut nivelul de îndatorare, era vorba de sectorul privat. Acolo era vorba de o sumă de aproximativ de trei ori mai mare decât PIB-ul și acest element este încă în creștere. Deci avem o cifră aici în 2014 de 348% din PIB. Deci E vorba de sectorul financiar care a cauzat aceste probleme și nu economia reală, din câte îmi dau eu seama. Deci, atunci când faceți o evaluare a programului. Văd, de exemplu, în prognozele din toamnă ale Comisiei, motivul creșterii nu este consolidarea fiscală, ci mai degrabă, și citez aici, după trei ani de recesiune, redresarea a fost practic cauzată de consumul privat în creștere și inflație negativă. Creșterea a beneficiat și de pe urma unui ritm mai scăzut a reducerilor de cheltuieli publice. Investițiile au avut un trend pozitiv, dar asta doar uh, datorită unor noi registrări de uh, abarcațiuni, uh, de nave. Deci se pare am încheiat citatul, se pare că economia reală nu s-a transformat chiar atât de mult. Sigur că dumneavoastră ieșiți dintr-o criză de proporții uriașe, însă pentru că se încetinește proiect, procesul de ajustare, nu datorită procesului de ajustare ca atare. În ce privește sectorul bancar, Dumneavoastră ați primit un prim ajutor de stat de 1,5 miliarde în, pentru Banca Centrală, iar acum ați negociat încă 175 de milioane în noiembrie, dar uh, cu ce condiții și care ar fi situația sectorului bancar în general în clipa de față? Și în încheiere, care e voința dumneavoastră în uh, legătură cu Da, președintele întrerupe prea multe întrebări. Uh, cât va dura transpunerea legislației privitoare la garantarea depozitelor, mai întreabă uh, europarlamentară. Răspuns. A fost o chestiune care ține și de finanțe publice și de datoria din sectorul privat și am spus de fapt asta, pentru că, într-adevăr, un înalt, un nivel înalt de îndatorare a însemnat o adevărată bombă cu ceas pentru economia noastră, dar în același timp finanțele publice se aflau și ele într-o situație foarte problematică. Ați menționat datoria. Fără a ajuta băncile, datoria a apărut din mai, mai puțin de, de la mai puțin de 50% în 2008, a crescut la peste 85% în 2013. Deci, atunci când băncile au avut nevoie de susținere, practic, statul n-a fost în stare să ofere acea susținere și de aceea trebuie să apelăm la, la ajutorul extern. Deci era o, vorba de o combinație de probleme fiscale și probleme ale sectorului bancar. Deci problema a, a avut o natură duală. Uh, practic, încă de la începutul lui 2013 am avut uh, rezervele, rezervele publice ne mai ajungeau pentru o lună. Deci rezervele publice uh, erau aproape inexistente. Deci a fost o combinație de probleme. Acum, redresarea economiei, într-adevăr, se datorează parțial creșterii consumului privat, însă acest factor a fost facilitat de către politicile fiscale și de alegerea noastră de a nu mai împovăra gospodăriile și firmele noastre cu impozite suplimentare. Într-adevăr, consumul privat a crescut și asta face ca economia să iasă din recesiune, dar asta nu s-ar fi întâmplat dacă noi am fi ales să creștem uh, impozitele și cheltuielile. Asta vreau să spun. Eu înțeleg că uh, pot exista și alte opinii politice pe tema asta, însă Cred că e foarte grăitor uh, ce s-a întâmplat uh, la noi. De deci sectorul privat, gospodăria și firmele a reușit de, să reziste șocului și uh, ne revenim, economia iese din recesiune, în mare parte datorită alegerilor noastre politice, deci de a nu crește impozitele, ci de a ajunge la o consolidare fiscală reducând cheltuielile și facilitând redresarea economiei reale. Deci, într-adevăr, am ales soluția mai dificilă. Mulțumesc, Gunnar Hogmark. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să subliniez că e foarte încurajator să auzim că Cipru este pe calea cea bună, deși mai rămân probleme destule. Interesant că unii din colegii de aici uh, pare că se îngrijorează de situația asta, că ei cred că dumneavoastră ați uh, avut succes cu politici care nu le convin lor. Însă, mă rog, până la urmă, totuși e mai bine să meargă lucrurile pe calea cea bună decât într-o direcție greșită, nu? Cred că e o știre bună, o veste bună, pentru că ne arată că uh, se poate ieși din criză nu suntem predestinați să ne împotmolim în, în criză și aș vrea să ne spuneți două lucruri. În primul rând, sigur, salut faptul că veți uh, implementa acordul BRD și directiva BRD, însă uh, ce credeți dumneavoastră că ar fi cel mai important pe viitor din experiența trecutului în legătură cu uh, cadrul nostru comun de reglementare în sectorul bancar, dar și în ce privește uh, supravegherea macroeconomică. Ce credeți că mai lipsește din propria noastră experiență? Ce v-a lipsit? Ce a fost greșit în cadrul de reglementare? Ce putem îmbunătăți pe viitor? Mulțumesc. Răspuns. Da, întrebarea noastră este foarte importantă și se referă la ce învățăminte tragem noi din criză și vom găsi sau nu soluții ca economiile europene să fie mai solide și să reziste mai bine la viitoarele econo- dificultăți economice, pentru că eu cred că e clar că vom, ne așteaptă noi provocări economice pe viitor, din punct de vedere al băncilor. Aș sublinia Aș sublinea importanța unei supravegheri bazate pe niște reguli de bun simț. Președintele întrerupe, dragi colegi, vă rog să păstrăm liniștea. Domnul Georgiades, spuneam că trebuie să subliniem că e nevoie de supraveghere bazată pe bunul simț, deci una rezonabilă, nu o supraveghere care să treacă de la extremă la cealaltă. Să nu trecem de la o perioadă de supraveghere insuficientă, să nu trecem în extrema cealaltă, în care supravegherea bancară să fie una uh, sufocantă pentru sectorul bancar, care se ducă practic la o nouă serie de dificultăți. Dar a, asta ca rezultat al unei supravegheri în exces de data asta. Asta ar fi, să spunem, o sugestie generală privitoare la sectorul bancar Sigur că respectarea regulilor fiscale, mai ales uh, în perioadele bune pentru economia, pentru că problema nu apare în perioada de criză, ci dinainte. Atunci când noi permitem ca situația fiscală să se deterioreze din punct de vedere structural uh, și să devină dificil de corectat, și atunci când izbucnește criza, e, e dificil să utilizăm instrumentele fiscale. Să... Să ne reamintim că Trebuie să consolidăm și să păstrăm deficitul și datoria la un nivel cât mai scăzut în perioadele bune pentru economie, ca să dispunem de suficientă marjă de manevră să putem cheltui sau să creștem nivelul de deficit uh, în perioadele proaste pentru economie. Dar noi avem tendința să facem exact pe dos, ceea ce nu i bine deloc. Președintele, mulțumesc pe Evangelie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, țara dumneavoastră... Președinte, întrerupe. Votre pays a reçu euh, dans des conditions... țara dumneavoastră a primit în condiții deseori discutabile o susținere importantă care i-a permis să-și redreseze sectorul bancar. Asta, de fapt, ține de principiul solidarității cred că a venit momentul să purtăm aceeași discuție din punct de vedere al fiscalității. Însă singurul lucru pe care îl spuneți pentru a vă justifica rata uh, scăzută a, a impozitelor uh, corporatiste e că ați dori ca toate statele membre să urmeze exemplul Ciprului. Oare nu recunoașteți faptul că modul în care noastră practicați o rată a impozitelor atât de scăzută, uh, uh, impozitul asupra societăților comerciale, spun, uh, e o strategie pentru a, a, a atrage investițiile și e legitim, ținând cont de poziția geografică a Ciprului, dar care nu se justifică din punct de vedere al situației economice generale în toată Uniunea Europeană și, de fapt, e o formă de concurență neloială și interzice practic o consolidare a zonei euro, de care tocmai că avem uh, nevoie și modul în care țara dumneavoastră a trecut prin uh, dificultăți în momentul în care finanțele publice și situația datorilor era critică, ne obligă să ne gândim la acțiuni pentru a consolida zona euro și cred că noi nu facem niciun fel de progres uh, dacă nu ne ocupăm și de chestiunea fiscalității. Dar din punct de vedere al uh, impozitelor asupra societăților comerciale, dumneavoastră ne spune decât, nu ne spune decât că celelalte țări n-au decât să ne urmeze exemplu. Dacă o fiscalitate la nivelul Ciprului, noi nu vom putea finanța misiunile care țin de rolul statelor, rolul public în majoritatea statelor europene. Dumneavoastră ați beneficiat de solidaritate și cred, domnule ministru, că acum uh, e legitim să așteptăm și din punct, și din partea noastră să fiți activi aici, să nu spuneți că ceilalți fac la fel. Trebuie ca cineva să înceapă. Sper că putem conta pe dumneavoastră uh, ca să fiți dintre cei care acceptă să începem această discuție care e indispensabilă pentru solidaritatea europeană. Um, well, I, I, I'm in favor of... Da, ă, evident că sunt favorabil consolidării Uniunii, dar dacă sugestia este că trebuie să facem acest lucru prin majorarea impozitelor, cred că ar fi calea greșită de consolidarea Uniunii. Pentru că, iar dacă sugestia ar fi, de pildă, să existe un nivel minimal de impozitare, da, Uh, aș fi dispus să uh, iau în considerare această idee dacă vom avea un uh, nivel maxim de cheltuieli publice, pentru că trebuie consolidată Uniunea să nu depășească până la urmă aceste cheltuieli 40% din PIB, ar fi un nivel suficient de ridicat. Suntem dispuși oare să combinăm aceste două variante, iar dacă răspunsul ar fi pozitiv, da, aș lua în calcul această formulă. Dar prin ceea ce se sugerează acum, anumite state membre ar încerca să cheltuiască un nivel mai ridicat din PIB uh, în cheltuielile publice. Nu, nu acesta este subiectul. Ce faceți dumneavoastră este să vă creați uh, garanția că nu există până la urmă o competiție lipsită de fair play în interiorul țării. Pot să înțeleg frustrarea Eh, dumneavoastră, dar cred că dumneavoastră de fapt nu găsiți răspunsul la întrebare. Dacă avem un eh, nivel minim de taxare, acceptați un nivel maxim de cheltuieli publice? Pentru că dacă doriți o consolidare a Uniunii și nu de, doar eh, pe baza propriei abordări a sectorului public, e bine, atunci nu vom reuși până la urmă să ne atingem acest obiectiv nu uh, putem să consolidăm Uniunea printr-un uh, angajament vis-a-vis -vis de atingerea unor obiective fiscale. Eu favorizez mai degrabă un uh, buget echilibrat. Pentru că noi trebuie să Ă, avem voința ă, de ă, a ne abate la un moment dat de la anumite angajamente dacă ele pot să creeze un pericol pentru Uniune. Trebuie să Eh, vedem care sunt solicitările statelor membre în ce privește majorarea eh, ratei de impozitare. Mulțumesc foarte mult, dar nu vom reuși să rezolvăm această problemă astăzi. Următorul eh, vorbitor, Alain Lamasur. Mulțumesc nu vreau să întârziem foarte mult voturile. O întrebare simplă pentru un răspuns rapid. Anul trecut am lansat planul Juncker pentru încurajarea investițiilor strategice la nivelul Uniunii, demonstrând voința de a stimula anumite țări uh, într-o manieră prioritară pentru că au uh, nevoi mai mari și vor trebui să uh, fie favorizate în a beneficia de fonduri, oare Cipru din acest punct de vedere a beneficiat deja de bani sau într-un viitor apropiat o va face? Noi sperăm în orice caz, da, au existat deja uh, anumite fonduri, avem uh, o relație foarte bună cu Banca Europeană de Investiții, deci uh, există în clipa de față o serie întreagă de propuneri și sperăm să putem îndeplini criteriile și să garantăm finanțarea pentru o serie întreagă de propuneri. Universitatea din Cipru, în primul rând, a fost foarte activă uh, vis-a-vis -vis de câteva propuneri foarte bune. Dar chiar pe plan european această schemă poate să funcționeze într-adevăr și să fie o mână de ajutor uh, pentru refacerea economiilor uh, care au avut de suferit. Cum să mă ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, eh, voi vorbi în engleză pentru o clarificare politică, pentru că la începutul sesiunii de astăzi un coleg a făcut eh, niște comentarii și vreau să clarific lucrurile s-a referit la eh, jumătatea turcă a Ciprului. Nu există o jumătate turcă și o jumătate greacă. Există Republica Cipru ă, și este ă, parte a Uniunii Europene. Deci de aici înainte trebuie să fim foarte precauți. Termenul ă, mai corect este că o treime din Cipru se află sub o ocupație ilegală turcă. Dar acum voi trece la limba maternă, spunându-i bun venit domnului ministru la această întâlnire. Două scurte întrebări, domnule ministru. Acum două săptămâni, în plenara de la Strasburg, am votat și am adoptat un raport privind uh, politica în domeniul concurenței și s-a spus cel puțin acesta este textul unui amendament care a fost susținut și de mine și care a fost integrat în document și îl voi citi uh, uh, solicită Comisiei să controleze clauzele neloiale care ar putea să fie utilizate în sectorul bancar în ce privește uh, contractele în uh, domeniul consumului. După cum știți, în ce privește practicile neloiale, aici uh, um, acțiunile bancare sunt ilegale și contractele, din acest punct de vedere, fac trimitere și la uh, Cipru. Și vă solicit un răspuns. Nu în legătură cu uh, dispozițiile care nu sunt eficiente. În ce privește creditele neperformante, de ce aici lucrurile sunt diferite în cifru? Pentru că oare Cipru nu dorește să aplice regulamentul obligatoriu și necesar? Eu, răspunde domnul ministru, m-aș referi la mediatorii competenți în domeniul financiar, pentru că au existat, într-adevăr, măsuri care au fost prezentate ca fiind abuzive, dar care erau legale. Deci eh, este greu să încerci să repare această situație post factum. Lucrurile s-au schimbat dar uh, Sigur, acum putem opera modificări în practicile uh, bancare. Nu putem însă să o facem retroactiv uh, dacă au existat practici anticoncurențiale. În ce privește aceste tipuri de credite, Vă referiți probabil la uh, acele companii care urmează să uh, analizeze depozitele toxice. Este uh, un instrumentar care a fost elaborat și cu contribuția Comisiei dumneavoastră. Există noi reglementări, dispoziții, inclusiv în ce privește confiscările. Există noi competențe ale mediatorilor în domeniul financiar și uh, odată cu redresarea economică, sigur că se vor aplica o serie de măsuri uh, rezonabile în acest domeniu. Noi nu am uh, reușit în ce privește această acest, uh, asset management company pentru că nu am reușit să rezolvăm anumite aspecte. Cine va uh, finanța până la urmă o companie de acest tip? Contribuabilul este datoria lui să o facă, nu cred că este soluția cea mai fericită. Și iată că am crea o problemă încercând să rezolvăm o alta. Deci, dacă există modalități de a găsi alte tipuri de finanțare pentru aceste autorități, inclusiv prin banii corporațiilor, sigur că suntem dispuși să avem în vedere o soluție. Mulțumesc foarte mult pentru aceast, acest schimb de vederi și uh, uh, ne-ați prezentat uh, situația financiară economică a unui stat membru. Vă mulțumesc, domnule ministru Gheorghiades. Vom avea și un dialog economic cu președintele Dijsselbloem în februarie în două părți. Domnia sa este președintele Eurogrupului și al ECOFIN. Acum, pentru câteva minute, suspendăm ședința noastră. Ok. Yeah, colegi. Stimați colegi, cred că putem începe sesiunea de vot. Primul vot. Doamna Insight, Dar o foarte scurtă observație, domnule președinte, în legătură cu uh, raportul de astăzi, grupul meu îl va susține abține. Am participat la negocierea amendamentelor de compromis. Brian Hayes a desfășurat o activitate extraordinară, dar mâine se va discuta despre testul de stres privind fondurile de pensii, ceea ce este foarte important și cred că și raportorul va fi foarte flexibil și dacă uh, vor fi elemente importante care să decurgă din acel raport, uh, cred că ar fi bine să țină seama de ele raport, domnule raportor, înainte de toate. Domnule președinte, nu vreau să prefigurez voturile din această comisie, dar eu cred că subiectul în legătură cu deschiderea sau nu negocierile trebuie să urmeze votului ca atare. Pot să revin după ce încheiem votul asupra subiectului. Bineînțeles, întâi trebuie să votăm. După aceea, ă, ascultăm propunerile dumneavoastră, dacă votul va fi unul favorabil, ceea ce sperăm cu toții. Și cred că toată lumea va ține seama când votează de ideea dacă până la urmă mergem în negocieri uh, tripartite sau în plenare. Deci cu, cu amendamentul 435, dar înainte de asta să verificăm dacă funcționează și consolele de vot. Am deschis votul. <laughs> Un vot în plus de la ALDE. În continuare avem un vot în suplimentar de la ALDE, deci cineva din grupul ALDE să se abțină de la vot. Bun, acum e bine. Avem uh, doi colegi care nu au votat, e dreptul lor. Amendul 435 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 436 voturi pentru? Împotrivă. A... Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Avem și un amendament retras. Trecem la 380. Cine este pentru? De asemenea și următorul? Nu? Ambele sunt retrase. În acest caz, 42 din partea raportului, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 440 și 442. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 446 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă. Verificăm 46, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 24 de la MP pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 24 Comisia MP s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 47 din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Iar acum avem un grup de amendamente pe care le putem vota în bloc 449, 451, 439 până la Bun. O listă foarte, foarte lungă până la 426, aproximativ 3 pagini și le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge.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 Amendamentul 489 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul UI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 499 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 518 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 521 pentru, ambele nu. 521 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 540 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 541 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 542 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. 542. S-a închis votul. Se respinge 545 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L. Pe... Avem un amendament oral. Întâi supunem la vot amendamentul oral din partea Sofiei Infel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci acum votăm compromisul cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 547 pentru, împotrivă. Verificăm 547, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. 548 pentru, împotrivă, 548 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. 548 s-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă 142 pentru, împotrivă, abține, Se adoptă 594 și 25 pentru, împotrivă, abține, Se respinge. 143 pentru, împotrivă, abține, Se adoptă compromisul R pentru, împotrivă, abține, Se adoptă 150 6 și o serie de alte amendamente identice pentru împotriva abțineri se adoptă. 614 pentru împotrivă. N-am văzut mâinile. Verificăm 614 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 615 pentru. Nu, caduc. 616 pentru. Împotrivă. Verificăm. 616 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 617 pentru, împotrivă, abțineri, ar trebui să fi fost adoptat, dar verificăm. S-a deschis votul pentru 617. S-a închis votul. Se adoptă. Bun, destul de strâns, dar se adoptă. 619 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 157, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. 158, 159 în bloc până la 162, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 620 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 uh, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 625 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 165 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 626 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 174 pentru, împotriva Verificăm 174. Cred că se respinge, dar prefer să verificăm. Vote is closed. S-a închis votul. A fost respins. 175 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 629 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem mai multe pagini. Ajungem la 199, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să votăm în bloc? Sunt obiecții la votul în bloc? Nu. Atunci votăm de la 235. Nu. Bine, sunt obiecții. Atunci mergem încet ișor. 235 pentru împotrivă abținerea se adoptă, 236 pentru împotrivă abținerea se adoptă, 237 pentru împotrivă abținerea se adoptă, 238 237. Repetăm votul la 237. Pentru. Uh, socialiștii votează împotrivă. Împotrivă. Verificăm 237. Ar trebui să fie respins. S-a închis votul. Se adoptă. 238 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 239 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 240 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 241 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 242 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 243 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 244 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 246 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 247 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 250 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 251 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 252 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 253 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele, 253 s-a deschis votul, votăm electronic. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 254 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 256 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 257 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 721 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 258 pentru, împotriva abțineri. Verificăm s-a deschis votul. A fost respins, îmi cer scuze, spune președintele, n-are sens să verificăm. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 729 pentru, împotrivă, verificăm 729, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 263, 730, 48 identice pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 731 pentru... Nu. 733 aveți dreptate pentru, deci 733 pentru, împotrivă abțineri e respins, compromisul AI pentru, împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 267 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul a fost respins. MPL1 pentru, împotrivă, verificăm MPL1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AJ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AK pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AL pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AM pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AN pentru împotriva abțineri se adoptă. 280 pentru împotriva abțineri respins 282 pentru împotriva abțineri Cred că a fost adoptat, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AO pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AP pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AQ pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 302 pentru împotrivă. Verificăm 302-ul, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă AS acum votăm. Așa este? AS pentru împotriva abțineri se adoptă, AT pentru împotriva abțineri se adoptă, 308 pentru împotriva abțineri se respinge, 309 pentru împotriva abțineri e respins, AU pentru împotriva abțineri se adoptă, AV pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 pentru, împotriva abțineri, respins, 317 pentru și 7 de la femei pentru împotrivă, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă 318 și cu FEM 8 pentru, împotrivă, cred că e aceeași majoritate, se adoptă 320 pentru, împotrivă abțineți respins, 319 pentru, împotrivă, verificăm, 319 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AW pentru împotrivă abțineri se adoptă, AX pentru împotrivă abțineri se adoptă. 326 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 326 FM, S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul AY pentru împotriva abțineri. Se adoptă 320. Uh, AZ, compromisul AZ, spune președintele, pentru împotriva abțineri se adoptă, 330 pentru împotriva abțineri se adoptă, m 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 331 pentru împotriva abțineri e respins. 332 pentru, împotrivă, e respins. 333 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 334 pentru, împotrivă. Verificăm 334. Nu. Deci PP-ul votează împotrivă să respingă, deci greșeala mea, spune președintele, compromisul BA pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul BB pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 344 pentru împotriva abțineri respins, 345 pentru împotriva abțineri se adoptă, 346 pentru împotriva abțineri se respinge, 347 e caduc, da? 348 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 349 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul BC pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul BD pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul BE pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul BF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 366 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul BG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 371 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul BH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul BI pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 378 pentru, împotriva abțineri, respins. 379 pentru, împotriva abțineri, respins. MPL 16 pentru, împotriva abțineri, respins. 381 pentru, împotriva abțineri, respins. 383 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul BJ pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul BK pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul 388 pentru, împotriva abțineri, se respinge, MPL 17 pentru, împotriva abțineri, respins, 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 389 și alte două amendamente identice pentru, împotrivă, abțineri respinse, 392 pentru, împotrivă, abțineri respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul BL pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul BM pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul BN pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 404 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 405 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri a fost respins, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 407 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 408 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, compromisul BO pentru, împotriva abțineri, se adoptă, compromisul BP pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 417 pentru, împotriva abțineri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Beciu. pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 FAM in favor. 420 pentru împotrivă. <coughs> Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul BR pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 36, 424, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BS pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă. Verificăm 39, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 40, deci vorba de eliminări, pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41 și altele pentru împotrivă abțineri. PPP, ul e pentru? Da, atunci se adoptă. Amendamentul Emple e caduc și votăm acum textul modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 47 pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri. Și acum votăm rezoluția legislativă, tot vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. De asemenea, o mare majoritate și acum ați să dau cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș propune ca în chestiunea deschiderii negocierilor să trecem direct la negocieri. Știu că este o chestiune importantă, am vrut să văd care este majoritatea în final pentru acest text, care s-a conturat ca fiind una foarte largă și mă bucur acest rezultat. Ar trebui să deschidem negocierile pe două baze. Textul a fost propus acum doi ani și jumătate de către comisarul Barnier de la momentul respectiv. Există și o abordare generală din partea Consiliului, dar mai este vorba și de o consolidare a drepturilor cetățenilor în ceea ce privește drepturile la pensii. De aceea se impune să trecem direct la negocieri. Înțeleg că actuala președinție, cea olandeză, dorește să deschidă negocierile și avem o poziție foarte puternică pentru a merge direct în trialog. Deci propunerea mea este, pe care o adresez colegilor, să deschidem direct negocierile cu Consiliul pe această temă. <clears throat> Mulțumesc, propunerea este clară, trebuie să o supunem la vot. Avem nevoie de un vot al majorității colegilor din comisie, deci 31, votăm uh, începere imediată a trialogului, vot electronic, s-a deschis votul. Nu știu dacă e cu vot nominal, dar s-a închis votul. Avem o largă majoritate, din nou 46-73. Felicitări așadar încă o dată domnului raportor și aplauze. Sure. Thank you very much, President. Can I just very briefly thank all of my colleagues, the shadow Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor colegilor care s-au implicat, pentru că a fost nevoie de multe luni de eforturi pentru a ajunge la acest rezultat și, de asemenea, aș dori să mulțumesc secretariatul, niște oameni extraordinari care ne-au uh, consiliat și de asemenea aș dori să mulțumesc uh, staffului meu și celălalt grupului PP. Am ajuns la un rezultat bun cu care putem merge în negocieri. Mulțumesc, spune președintele, și felicitări și din partea mea secretariatului tuturor raportorilor din umbră pentru această majoritate. Trecem acum la următorul raport, cel vis-a-vis -vis de BCE avem. Yes, we are prepared. Okay. Okay, so we can put to the vote. Uh, deci putem uh, supune la vot acum raportul anual BCE, raportor este domnul Notis Marias. Doriți să interveniți? Vă rog. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω υπόψη του σώματος. Mulțumesc. Aș dori să fac următoarele observații. În primul rând, pe lista de vot care a fost distribuită, există câteva rubrici unde nu există o indicație din partea raportorului. Sunt însă indicațiile pe care le-am transmis cu prima listă de vot de luni. Iar în ceea ce privește compromisurile alternative, indicația mea este negativă. În al doilea rând, există o problemă în ceea ce privește votul și lista de vot. Am finalizat o serie întreagă de compromisuri Totuși, au apărut și o serie întreagă de compromisuri alternative a PPE, SND și ALDE, care conform uh, listei de vot trebuie votate mai întâi, însă de regulă tradiția e ca compromisul raportorului să fie votat mai întâi și doar la respingerea acestuia să se meargă la alternativ și v-aș solicita să dăm curs procedurii normale, deci propunerile de compromis ale raportorului mai întâi iar dacă sunt respinse, să trecem la propunerile alternative. Și aș mai adăuga ceva. Vă transmisesem acest lucru și pe e-mail. Solicitasem secretariatului niște compromisuri ca anumite amendamente de compromis să fie supuse uh, votului nominal. Însă, pentru a face acest lucru, avem nevoie de o decizie majorității. Deci, două chestiuni. Vot nominal și schimbarea ordinii în care votăm compromisurile. Thank you, Mr. Balz. Mulțumesc, domnul Balz. Mulțumesc. Foarte succint. Eu sunt de altă părere. Eu cred că ar trebui votat mai întâi acel compromis care merge cel mai departe. Pentru că nu e o chestiune automată să se voteze pentru început uh, propunerea raportorului, ci acelea care sunt mai ample. Asta este părerea mea. Mulțumesc, eu trebuie să vă spun că vot, sunt de aceeași părere ca domnul Balz, votăm mai întâi acele chestiuni care sunt mai ample. Nu avem un număr suficient de membri care să solicite vot nominal, puteți verifica punctual, dar vom uh, verifica curând dacă avem o astfel de majoritate. Este o regulă uzuală, articolul 208. Domnule Maria, În ceea ce privește prima chestiune, care compromisurile votăm mai întâi? Logica pe care o invocați dumneavoastră face să trebuiască să examinăm amendamentele în mod individual. mă nu știu dacă colegii insistă. Iar în al doilea rând, în a doua chestiune, cred că ar trebui să votăm pentru a vedea dacă există 15 colegi care să fie pentru un vot nominal. Cred că n-ar fi greu de constatat. Thank you. Uh, I our prerogative now to, to, this, to assess this issue of the order, so I might... Mulțumesc. Um, prerogativele mele îmi permit să trag o concluzie a situației, deci vă propun să trecem direct la vot. Compromisul A, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotriva, abține. Se adoptă. Alternativa B pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Da, cu amendament oral. Votăm mai întâi amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 68 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 69 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul C pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul alternativ D a fost retras prima parte. Deci, votăm alternativa D, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 87, dați două pagini, pentru împotrivă abțineri se respinge, 88 pentru împotrivă abțineri se respinge, 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 124 pentru, împotrivă, verificăm 124, s-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate, deci se respinge. 126 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru, împotriva abțineri. Verificăm și aici. S-a deschis votul la 127. S-a închis votul. Se respinge. Alternativa E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 99 pentru 99 pentru împotriva abțineri se respinge 101 pentru împotriva abțineri se respinge 102 pentru împotriva abțineri se adoptă Amendamentul 103 cu amendament oral. Votăm mai întâi amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Aici nu mai trebuie să votăm, deci mergem la 104 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul F cu amendament oral Votăm amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm compromisul fără amendament oral pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 147 pentru împotriva abțineri se respinge. 148 pentru împotrivă, abțineri. Se respinge, dar verificăm. Vote is closed S-a închis votul și se respinge. 149 și 150 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Ba nu verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis și se respinge. Acum 151. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 151. Cred că a fost totuși adoptat, dar verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum compromisul L. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum 163. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 164 pentru, Împotriva. Verificăm 164, s-a deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. Acum 165 pentru, împotriva abțineri se respinge. 166 pentru, împotriva abțineri se respinge. Acum compromisul H cu votul pe prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri se respinge. 14, textul original. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 173, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 174, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 174, pentru că nu ridicați mâinile așa ca să văd și eu. Votul s-a închis. Se respinge 175 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, noul compromis, 2 roman, partea 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 188, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul I, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, verificăm la partea a doua, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 193. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că a fost respins, dar verificăm 193. Deci se respinge compromisul J, cine este pentru, împotriva abține, se adoptă. 197 pentru, împotriva abține, se adoptă. Acum compromisul K pentru, împotriva abține, se adoptă. Apoi trecem la 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotrivă, verificăm la 206. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. Acum 221 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Noul compromis 3 roman, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum 213 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul L, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 230 și 231 pentru, <clears throat> împotriva abțineri, se respingă aceste două. Să cere verificarea, să a să deschis votul. Votul s-a închis și sunt respinse. Acum 232. Pentru, <clears throat> împotriva abțineri, se respinge. Textul original, pentru, împotriva și deci pentru. Acum împotriva. Mm, nu, verificăm. Textul original, se adoptă 233 acum. Așteptați până spun eu că se închide votul, vă rog. 233 și următoarele. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 236 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 237 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 238 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 241 pentru, <clears throat> împotriva, verificăm 241, s-a deschis votul. Se respinge 242 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotriva abțineri se respinge. Acum compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. 253 pentru împotriva abțineri se respinge. 254 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N, acum cu amendamentul oral. Amendamentul oral mai întâi, este pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul fără amendament oral, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 269 pentru, împotriva abțineri se respinge 270 pentru, împotriva abțineri se respinge 271 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul O cu amendament oral din partea verzilor. Mă rog, prima dată supun la vot amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, compresul P. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Q, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul R, R pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 17 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul. Încă n-a votat toată lumea. Bun. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, uh, T alternativ. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendatul 29. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, nu, 29 Dumneavoastră vă opuneți. Bine. Mă rog, deci se respinge. Da. Deci se respinge. Dar vă rog, trebuie să votăm. Haideți că acum verificăm. Bun. S-a închis votul și se respinge. a fost 29, acum trecem la 30. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Nu. Bine. Compromis alternativă F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum 38 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul original pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul original, uh, considerentul H pentru împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul V Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 acum, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Recitalul 1, textul original, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum numărul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum amendamentul 1, pentru, împotriva, verificăm la amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Unde am rămas? E ultimul vot. Numărul 3, textul original. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal. Vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 38 de voturi pentru, 13 împotrivă și 6 abțineri. Inclusiv raportorul, trebuie să spunem. Deci, felicitări oricum grupului politic și raportorului pentru eforturi. Mulțumim și am încheiat sesiunea de voturi. Următoarea reuniune, joi, 28 ianuarie, de la orele 9. Și astfel am încheiat reuniunea. Mulțumesc!